Dragi colegi, cred că ar trebui să începem reuniunea pentru că este deja 9 și 10. Începem cu punctul 11 de pe ordinea de zi și anume continuarea schimbului de puncte de vedere cu comisarul Johannes Hahn și probabil că vă amintiți că la sfârșitul uh, întâlnirii trecute, pentru că nu am avut suficient timp, am uh, convenit că colegii care erau pe listă și care nu au putut să intervină vor începe astăzi uh, să intervină. Îl avem pe domnul Angurakakis, domnul Zeber, domnul Matula, domnul Van Scota, domnul Zimon și domnul Obermeier cei dintre dumneavoastră care doriți uh, să luați cuvântul, aveți cuvântul. Domnul Angurakakis nu este aici, domnul Zeber este aici, așadar dacă vă vreți să interveniți, vă rog. Și apoi continuăm. Vă rog să aveți întrebări cât mai scurte. Domnul comisar a fost de acord să nu vorbească la început. Îl privăm uh, de acest drept de a vorbi la, acest, la, uh, început, dar va vorbi la sfârșit. Domnul Zeber. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum uh, am trei întrebări, domnule comisar. În primul rând, care este părerea dumneavoastră cu privire la integrarea uh, politicilor regionale și a celor mai mari linii de cheltuieli? cum veți aborda aceste aspecte legate de politica de eficiență energetică, schimbări climatice, uh, pentru că acestea sunt priorități importante. De asemenea, sustenabilitatea apei este un alt factor. Cum vom avea acesta un uh, impact asupra dezvoltării regionale? Sunt foarte mulți factori implicați care nu pot fi cuantificați cu ușurință. Ce măsuri ați lua uh, astfel încât uh, în viitor să ne asigurăm că susținem proiectele cele mai potrivite. Ce intenționați să faceți în acest sens? Ieri, în comisie s-a menționat uh, conferința privind planificarea regională din Austria și am constatat atunci că este tot mai greu să implementăm proiecte. Oamenii spun că aceasta se datorează complexității regulilor europene. Care este părerea dumneavoastră? Domnul Iosif Matula nu este aici, nici următorul vorbitor, domnul Scota, nu este aici. Domnul Simon nu este aici, domnul Obermeier, nici dumnealui nu este aici. Așadar, continuăm. Acum coordonatorii și după aceea vom face o altă listă de vorbitori. Am început cu lista colegilor care nu au vorbit ieri și dumneavoastră erați pe listă, dar nu vă am pe listă, îmi pare rău. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, domnule comisar Han. Am o întrebare suplimentară cu privire la principiul condiționalității. Uh, este un uh, subiect de care am vrut să vorbesc și data trecută. Vreți să asigurați îmbunătățirea performanței prin acest principiu, vreți să introduceți stimulente. Cred că este interesant, însă am o întrebare. Poate că nu am înțeles eu bine. Înțeleg uh, că condiționalitatea și acordarea de stimulente înseamnă economisirea de bani dacă se depășesc țintele. Deci probabil că ar trebui să ne asigurăm că țintele sunt depășite. Acum aș vrea să vă întreb dacă banii ar putea să fie utilizați din fondurile structurale bani care nu sunt plătiți. Vă rog să-mi uh, spuneți, să-mi răspundeți la aceste întrebări. Cred că ar trebui să răspundeți acum și după aceea trecem la coordonatori. Mulțumesc, doamnă președinte. Um. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În ce privește întrebarea domnului Deber? Procedura în cadrul dezbaterii și a aprobării împreună cu statele membre, ar trebui să prevadă că pe baza definițiilor äh, Deși e clar că în optica politicii regionale trebuie să consultăm, să ne consultăm și cu celelalte servicii în cadrul unor task force-uri pe care deja le avem pentru mobilitate, transporturi, schimbări climatice și așa mai departe. După cum spuneam, așadar, procedura este de a, cons- de a ne consulta cu serviciile și de a pregăti dialogul cu statele membre pentru ca, începând cu 2012, să avem dialoguri informale și deja în 2013 dialoguri la nivel oficial cu statele membre astfel încât uh, să încercăm cu fiecare stat membru să stabilim termenele acestor contracte de parteneriat, de investiții și parteneriat cât mai curând posibil. În aceste contracte, în cadrul acestor contracte, fiecare stat membru și fiecare regiune, după ce și-a exprimat părerea, desigur, va putea să își uh, uh introducă obiectivele și cadrul uh, institu- constituțional sigur cu respectarea propriilor prerogative. Asta înseamnă, desigur, că obiectivele trebuie să țină cont de strategia 2020 și de prioritățile acestea. Noi considerăm că regiunile competitivității ar trebui să selecționeze obiective care să nu fie atât de numeroase pentru a se putea concentra așa cum se cuvine asupra fiecărui obiectiv și ca acesta să fie într-adevăr realizat. Dar, sigur, dăm spațiu și politice regionale, regiunilor care vor putea în mod autonom să, să sugereze obiectivele pe care le doresc realizate. Principiul nostru este cel uh, de a uh, grupa eforturile și de a nu le fragmenta cu intervenții vizibile pentru cetățeni și ca să ajungem la o masă critică ce poate, să poate într-adevăr promova competitivitatea. Dass wir eben mit den Mitgliedstaaten, mit den Regionen in den Bereichen, in den Prioritäten, die Sie gewählt haben, dann. Bun, deja sunt în curs dialoguri cu statele membre care doresc uh, să fixeze obiective realiste, însă și ambițioase, cuantificabile. Obiective care să poată fi ușor de măsurat, de cuantificat. într-un mod convenit împreună pe baza unor definiții precise, ceea ce va duce la problema indicatorilor de rezultat. sub conducerea lui Fabrizio Barga, pe care probabil uh, majoritatea dintre noastre îl cunosc, am uh, format deja un grup de lucru care a venit cu o serie de propuneri pentru indicatori de rezultat în diverse domenii. Aceștia, sigur, vor trebui ulterior utilizați, în primul rând în cadrul dialogului cu statele membre, pentru a putea ajunge la o bază obiectivă de evaluare a rezultatelor sau, mă rog, a realizării obiectivelor. Sigur că ideea eficienței energetice și ideea luptei împotriva schimbărilor climatice trebuie întotdeauna integrate în toate aceste aspecte și în Comisie diversele sectoare ă, operative ă, ar dori să își vadă respectate obiectivele politice. Știm că, pentru moment, modul nostru, deviza noastră este simplificarea. Eu spun că nu putem să reducem ă, la zero întregul sistem, dar întotdeauna la demararea unui proiect trebuie să ne întrebăm dacă acesta nu poate fi realizat oare cu o uh, eficiență energetică sporită cu aplicarea respectivului criteriu. Oricum, eu doresc să se ajungă la acorduri clare cu statele membre, cu regiunile, cu definirea clară a rezultatelor care trebuie obținute și care trebuie aprobate, ă, astfel încât autoritățile administrative vor putea să dispună de linii de orientare clare pentru evaluarea proiectelor prezentate sau pentru respingerea acestora, dacă va fi cazul. Uh, dacă proiectele coincid cu obiectivele asupra cărora am convenit, vor fi aprobate. Dacă nu, nu. Prin metoda asta încercăm să ne îmbunătățim calitatea acțiunii și astfel și eficiența cheltuielilor noastre. În ce privește ultima întrebare, e o declarație a colegului din Austria. Eu, unul, nu pot decât să fac apel la toate părțile implicate, nu doar astfel încât nu fac apel doar la dumneavoastră, ci și la statele dumneavoastră membre, la regiunile dumneavoastră, ca să se reducă pe cât posibil birocrația. Și în calitate de Parlament European, dumneavoastră și în trecut ne-ați, uh, ați adus amendamente regulamentelor noastre tocmai cu scopul de a le simplifica, însă mă văd țilit să constat că statele membre nu au pus în aplicare această simplificare, deoarece autoritățile legislative naționale sau normele naționale nu permit acest lucru, astfel încât ne întoarcem din nou la a doua întrebare și anume cea care privește obiectul uh, dialogului cu statele membre în, cu statele membre în materie de condiționalitate Mie personal mi-ar plăcea să vorbesc de factori de succes. Însă, de acum, în terminologia noastră, e bine stabilit deja acest termen de condiționalitate, în sensul că trebuie să punem la dispoziția tuturor fonduri care să fie utilizate în modul cât mai bun posibil. Însă, noastră, în circumscripțiile noastre electorale, ați putea poate constata că se prezintă tot felul, apar tot felul de motive de întârzieri ale proiectelor. Împreună cu colaboratorii mei vreau să facem o listă, o imagine generală a tuturor dificultăților care apar în diverse sectoare, transporturi, energie, mediu și așa mai departe. Și după ce voi vedea tabloul general, vă pot asigura că, după cât am văzut până acum, nu e vorba neapărat de pro- probleme economice, de finanțare, cât mai ales de probleme de capacitate administrativă sau de conformitatea normelor locale cu normele europene sau de pur și simplu de lipsa de experiență și de cunoștințe la nivel local în ce privește punerea în aplicare a proiectelor. Așadar, ideea condiționalității a fost concepută în general, dar uh, ea trebuie aplicată în mod țintit în funcție de exigențele fiecarei regiuni, în funcție de realitatea de la fața locului și de inițiativele de care este nevoie în cutare sau cutare caz pentru a elimina toate problemele de care vorbeam. În unele state membre, de exemplu, nu există pur și simplu un birou, al, un birou de cadastru. Nu există cadastru. Astfel încât proiectele de investiție pot fi întârziate din uh, probleme administrative de acest gen, din cauza unor probleme administrative de acest gen. Așadar, principiul condiționalității nu înseamnă neapărat că uh, oferim premii celor buni și îi pedepsim pe cei care nu și-au făcut temele, ci după cum se spune, de fiecare dată. Înseamnă mai degrabă că noi dorim să introducem o rezervă pentru cazurile cele mai performante, pentru că e dificil să prevedem de care anume fonduri nu vom avea nevoie sau care nu vor fi solicitate. Numai la sfârșitul uh, perioadei de programare vor putea exista certitudini în acest domeniu. Deci noi dorim ca fondurile neutilizate la sfârșitul perioadei să poată fi deja activate la începutul următoarei perioade de programare pentru 1-2% și beneficiare să fie țările și regiunile care își îndeplinesc obiectivele încă superior, uh, încă mai mult decât uh, prevăzut deci pot, pre, pot uh, beneficia de finanțare suplimentară. Mulțumesc, domnul te rog acum. Da, mulțumesc. Înainte de sfârșitul anului, uh, adresasem câteva, adresasem câteva întrebări care mi se păreau importante ca grup pentru definirea regulamentelor comisiei. Iată, repet uh, întrebările. Ați putea, în primul rând, să ne oferiți informații mai precise în ce privește numărul regulamentelor pe care doriți uh, să le adoptați în cadrul coeziunii și strategiei 2020 și informații în legătură cu planificarea lucrărilor de aprobare în al doilea rând. V-aș întreba Cum uh, vedeți dumneavoastră posibilitatea ca la nivel local să fie realizate obiectivele noastre în următoarea perioadă de uh, programare. Am dorit să demarăm unele pacte teritoriale în statele membre care, pentru a exista acorduri precise și cu caracter obligatoriu. Ne-ați putea spune ce credeți despre ideea Van den Brand și o altă întrebare. Mm, aveți o idee în legătură cu modul în care în pregătirea strategiei 2020 și în planurile de punere în aplicare au fost sau nu implicate regiunile? Pentru că eu cred că un, una din, unul din lipsurile strategiei de la Lisabona de care ne lovim în continuu și mai ales se confruntă statele membre, este că există un document de natură pur teoretică în care apoi nu poate fi pus în practică. În luna mai, la Parlament, am adoptat rezoluții în ce privește modul de a proceda și cred că sunt esențiale. Uh, zusammen, uh, ehm, wir... Da, mulțumesc. Toate aceste chestiuni sunt strict uh, legate între ele, cred eu. Am prevăzut într-adevăr să adoptăm anumite regulamente, unul de natură generală, care noi considerăm că ar trebui să cuprindă cât mai amplu posibil uh, fondul de coeziune, fondul de dezvoltare, transporturile, pentru sectoarele specifice. În plus, intenționăm să adoptăm regulamente specializate cât mai ample posibil. Așadar, probabil că vom ajunge la patru, la un număr de patru regulamente. După care, chiar dacă încă ne aflăm în faza discuțiilor, probabil că vom adopta un regulament în ce privește cooperarea teritorială, prin care vom încerca să conferim mai multă vizibilitate acestei teme. În plus, probabil cam în același timp, ar trebui să ne ocupăm și de subiectul revizuirii regulamentului privitor Und äh, weiter zu entwickeln, äh, käme es äh, dann noch zu einem weiteren Vorschlag. So Fender. E vorba de o modificare, mai degrabă, a regulamentului existent și cred așadar că în total vom avea în pregătire șase regulamente. fondul de coeziune, fondul de dezvoltare regională, cred eu că nu, de acestea nu ne vom putea ocupa împreună. Dar bun, asta rămâne de discutat, suntem dispuși să purtăm discuții cu dumneavoastră tocmai pentru a scădea din complexitatea uh, domeniului. Pentru că, repet, uh, noi încercăm să simplificăm cât mai mult și uh, în această optică vom adopta un regulament pentru tot acest domeniu, dar pentru fondurile specifice spuneam că va trebui probabil să avem un regulament ad hoc pentru fiecare. Acum, Lung van den Brand, fostul președinte al Comitetului Regiunilor, a fost rugat de serviciile mele să devină consilierul meu, având o sarcină specifică. Dintotdeauna în uh, Comisia Regiunilor s-a ocupat și de uh, guvernare. Da, aș dori ca domnul Van den Brand să ne ajute tocmai pe această temă și să ne spună mm, ce elementele acestea pot fi introduse în regulamentul general. Sigur că deja avem propuneri ale noastre și sigur că regulamentele de acest gen nu pot decât să cuprindă declarații. Deși, sigur, în cadrul unui regulament, aceste declarații pot să aibă un caracter mai obligatoriu și să garanteze o anumită vizibilitate acestei activități, contribuind astfel ca organismele locale și reprezentanții lor, împreună cu exponența societății civile, să poată fi implicați în discuțiile de pregătire a programelor viitoare. Regiunile se plâng că nu sunt destul implicate la nivel național și organismele locale se plâng că nu sunt uh, destul implicate la nivel regional. Așa încât eu aș ruga pe toți să încerce să implice aceste autorități locale și regionale ca până la urmă să putem acționa în comun. V-aș ruga și pe dumneavoastră, în calitatea noastră de parlamentari europeni, care, sigur, sunt la curent cu realitățile din propriile circumscripții electorale, să ne oferiți reacții locale, să ne oferiți informații din propriile circumscripții, pentru că noi vom continua să solicităm interlocutorilor noștri să ne trimită reprezentanți locali și regionali la dialogul structurat pentru a garanta că toate exigențele sunt respectate. Vraag. Eh, heeft eh, de commissaris idee dat het goed gaat? met het opnemen. În legătură cu cea de-a treia întrebare, credem că la nivelul Comisiei că aceste uh, lucruri merg bine în ceea ce privește rolul autorităților regionale și locale în uh, crearea și creionarea acestor uh, inițiative FAR. Și legătură cu strategia Europa 2020. Știți exact, de fapt, ce se întâmplă? Uh, cred și sper că scopul uh, acestui proces de negociere va fi acela de a aduce încă o contribuție spre mai buna integrare a reprezentării regionale și locale în întregul program uh, și în însăși gândirea și concepția programului. Cred că trebuie ca la nivelul statelor membre lucrurile să fie clare, pentru că fiecare stat membru are tradiții diferite, evident. Avem poziții diferite uh, și uh, roluri diferite pe care le joacă autoritățile regionale și locale în contribuții diferite. În unele țări, regiunile sunt implicate datorită mm, alcătuirilor, situației în care se află, deci au un rol uh, important de jucat și alte state membre în care rolul lor este mai slab. Așadar, nu vă pot garanta acum că putem asigura același nivel de implicare al tuturor autorităților locale sau regionale. Trebuie însă să vedem care sunt obiectivele politicii regionale, care sunt întotdeauna aceleași, și anume aceea de a încerca să reducă diferențele dintre regiuni. Asta înseamnă că atunci când în anumite domenii sau în anumite zone există niște decalaje, niște întârzieri, trebuie ca acolo acestea să fie uh, aplicate cu mare asiduitate. Sigur că echipele de negociere vor sublinia întotdeauna importanța acestui principiu. Acum, dacă vor avea și succes, nu pot să garantez. Dar, sigur că statele membre se vor ocupa, nu știu dacă vor reuși să facă așa cum ne dorim noi, dar în ceea ce ne privește, noi vom încerca să includem acest lucru în regulamente. Mulțumesc! Doamna Crel, mulțumesc! Domnule comisar, am menționat deja de câteva, de câteva ori acest lucru și la ultima ședință a comisiei uh, am găsit că situația este destul de alarmantă. Ați vorbit despre problema coordonării în ceea ce privește dezvoltarea uh, rurală uh, și cum se poate coordona acest lucru mai bine cu politica de coeziune. Totuși, lucrurile se pare că au evoluat de așa natură încât se pare că va exista o dublă finanțare Ehm, cred că trebuie ca lucrurile să fie mai clare și să ne asigurăm că fondurile de coeziune sunt uh, folosite așa cum trebuie în uh, zonele și domeniile care ne, ne interesează, cât și o mai bună coordonare cu politica agricolă comună. Astfel, încât uh, să se identifice zonele bune. În regulamentul general nu a spus că acest lucru se va lega de coordonarea și de legătura cu dimensiunea agricolă. Așadar, cum sunt organizate aceste lucruri la nivelul Comisiei și cum credeți că putem progresa pentru a ne asigura că aceste domenii deficitare primesc finanțare de la buget? Nu știu exact cum a prezentat domnul comisar Ciolo și cum a formulat, dar așa cum ați prezentat dumneavoastră, E bine, m-ar surprinde foarte mult ca așa să fi spus comisarul. Pentru că noi urmărim inițiativele sale nu, nu încercăm să coordonăm totul, dar avem un cadru strategic care include pescuitul, agricultura, politica structurală, Uh, și dezvoltarea și fondul dezvoltarea europeană. Deci uh, există aici uh, un angajament, inclusiv din partea celorlalți colegi, în sensul că trebuie să dezvoltăm acest, acest cadru care să cuprindă cel puțin aceste patru zone pentru a vedea felul în care diversele tipuri de fonduri structurale eh, trebuie folosite și puse în practică. Nu cred că s-a exprimat vreodată ideea că există o astfel de suprapunere. Eh, s-a spus însă foarte clar în toate discuțiile care au avut loc între DG Agri și Regio că uh, Uh, și sigur în aceste domenii întotdeauna s-au auzit uh, critici în ce, uh, în ce privește legătura dintre axele 3 și 4 și alte fonduri regionale, cum că ar exista uh, suprapuneri în timp ce exi- există alte domenii care sunt ignorate de ambele tipuri de uh, reglementări. Cred că trebuie să ne străduim așadar să uh, facem o distinție clară între aceste zone. Uh, vrem să ne asigurăm, așadar, că abordăm toate aceste chestiune și nu promovăm uh, același uh, proiect prin diverse surse de finanțare. Așa încercăm să lucrăm. M-ar uh, surprinde foarte mult ca spusele dumneavoastră să uh, fi fost exact așa cum ați relatat. Mulțumesc! O întrebare uh, suplimentară. În ceea ce privește cadrul strategic, ce se întâmplă atunci când analizăm regulamentul general? Cum se plasează acest lucru în uh, acest context mai uh, amplu, în contextul general? Eh, întotdeauna am încercat să țin pasul, să fiu chiar în fața mecanismului de modernizare, pentru a ne asigura că lucrurile evoluează bine. Așadar, dacă prin intermediul cadrului strategic eh, reușim să obținem un acord cu privire la sarcini și uh, responsabili pentru sarcini și exact cum vor funcționa aceste lucruri în practică, e bine, cred că uh, vom fi făcut un uh, pas important înainte care trebuie să ne aducă, să facem progrese și să mergem înainte. Sigur că nu știm ce ne rezervă viitorul, dar va trebui să reglementăm lucrurile cât de mult putem pentru a încerca să atingem aceste obiective. Până la urmă, scopul nostru nu este să rezolvăm totul uh, prin intermediul uh, reglementărilor. Asta o putem face uh, în unele domenii, dar nu în toate. Mulțumesc foarte mult! Doamna Man. Mulțumesc uh, foarte mult uh, și mulțumesc și domnului comisar pentru participarea sa la ședința noastră. De fapt, prima întrebare pe care o am se leagă de această rezervă, de acest bonus de bună performanță, de bună execuție pe care a menționat-o comisarul și care înseamnă uh, că aceste sume vor fi destinate celor care respectă cel mai bine obiectivele strategiei Europa 2020. Comisia are planuri mai suplimentare sau are niște indicatori pe baza cărora se vor lua aceste decizii? Cea de-a doua uh, întrebare se referă la programul Interreg. Uh, știe în comisia care sunt uh, problemele legate de, puna, de punerea în aplicare a acestui program, pentru că există multe probleme legate de faptul că aici avem un regulament care vizează în special nivelul național. În viitoarea perioadă de programare veți ține seama de aceste probleme uh, din relația inter regională. Și în fine, legătură cu articolul 174, Comisia poate să ne garanteze că și în perioada următoare de programare zonele mai puțin populate eu știu, insulele și mai departe vor fi luate în seamă mai mult în politica de coeziune și vor obține mai multe fonduri. Mulțumesc! Zur ersten Frage. Äh Wir haben ja immer eine Situation. Referitor la prima dumneavoastră întrebare, Cred că ne aflăm acum într-o situație în care procesul decizional cu privire la orice program va veni după implementarea programului, deci evaluarea vine după implementarea programului. În 2011 uh, vom uh, finaliza multe dintre programe și am văzut uh, din experiență că majoritatea fondurilor vor fi fost utilizate și vor fi fost epuizate am văzut uh, cum au fost absorbiți banii și cred că în perioada actuală, în perioada prezentă, vom avea aceleași rezultate și cred că această situație va continua și în viitor. și chiar dacă va trebui să ne reducem uh, bugetele în perioada următoare, cred că tot astfel vom uh, proceda. Dacă totuși uh, fondurile nu sunt consumate, vom realiza acest lucru abia la finalul programului și la vremea respectivă nu se va putea face o realocare a fondurilor. Am vorbit despre unii indicatori. Există presiuni care se fac asupra noastră pentru a dezvolta niște indicatori corecți, indicatori care să nu fie doar niște cifre pe hârtie, ci care să fie niște indicatori de calitate folosiți în domeniile de politică în Uniunea Europeană, astfel încât să avem standarde similare și astfel încât rezultatele să poată fi comparabile în domenii precum eficiența energetică. Scopul uh, este așadar să măsurăm progresele realizate. În ceea ce privește programele interregionale, Cred că vom avea regulamente și reglementări speciale în domeniu. Sigur, trebuie să respectăm și să recunoaștem principiul proporționalității. Iar în următoarele câteva săptămâni sau luni, cred că vom avea discuții intense cu privire la baza programelor noastre în domeniul cooperării interregionale. În ceea ce privește ultima dumneavoastră întrebare, avem astăzi și vom avea și în viitor o serie de reguli pentru zonele periferice de exemplu, uh, nordul uh, zonei scandinave și ați menționat acest lucru pe bună dreptate. Ați spus că acest lucru este deja consacrat prin tratat, este ceva recunoscut prin tratat în totalitate. Avem uh, programe integrate pentru aceste zone și cred că și în 2008 sau 2009 s-a elaborat un raport care analiz, analiza situația zonelor uh, muntoase a insulelor și zonelor um, slab populate din Uniunea Europeană. Și în raportul respectiv uh, se spunea că nu ar trebui să existe o alocare financiară specială pentru aceste regiuni, pentru că toate aceste regiuni fac parte din regiuni mai mari. Și atunci aceste regiuni pot să ia decizii autonome legate de utilizarea fondurilor și cred că așa vor sta lucrurile și aici. Mulțumesc. François Alfonsi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc că, că sunteți alături de noi la această dezbatere. Am să vă adresez două întrebări. Prima se referă la industriile creative și culturale. Uh, am dezbătut ieri în comisie, în comisia noastră și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord să faceți din acesta o pârghie a politicii de dezvoltare și în ce mod. A doua întrebare se referă la obiectivul numărul trei. Constatăm că programele capătă tot mai multă putere și există inițiative legate de macroregiuni. Acestea vor duce la implementarea de proiecte, vor genera activitate în acest domeniu. Așadar, am o dublă întrebare întrebare. Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia are în vedere să crească creditele sau fondurile pentru acest obiectiv trei 3 și în al doilea rând acea rezervă de performanță ar putea să fie uh, adaptată pentru a aborda și aceste tipuri de obiective și priorități politice? Acum în ceea ce privește aceste industrii culturale. Ce vreți să spuneți când vorbiți despre industrii culturale? Întrebarea dumneavoastră se referea la industriile culturale. Există un raport de inițiativă din partea Comisiei de Cultură. Am avut uh, de dezbătut un proiect de aviz ieri. Industriile creative și culturale sunt uh, cele care generează activitate economică, fie în jurul uh, patrimoniului, fie în ceea ce privește implementarea unor produse culturale, filme, de exemplu, sau lucruri de genul acesta. După părerea mea, toate acestea participă la conturarea identității regiunilor, iar identitatea regiunilor este un un factor important pentru potențialul de dezvoltare. Până acum acest concept nu a fost explicitat în uh, perioadele de programare regionale. Poate ar putea să fie incluse și luate în considerare în următoarea perioadă de programare. Ar putea fi mai mult dezvoltate. Ieri am uh, considerat că acesta, aceasta este o pârghie importantă pentru dezvoltarea regională și crearea de locuri de muncă. Bun. Aceasta va face parte din activitățile noastre de promovare pentru IMM-uri la nivel regional și poate că acesta ar putea să fie un exemplu de creare a unor clustere. Am putea să ne concentrăm pe grupuri de regiuni. Deja avem uh, zone în care există activități culturale, activități de producție de film, de exemplu. Există regiuni din Europa care se concentrează foarte mult pe activitățile culturale. Acele regiuni au expertiză în uh, producția de film și alte activități asemănătoare. Invită și alte țări uh, să vină să filmeze în regiunile lor și uh, pentru regiunea respectivă există beneficii considerabile. Iar zona poate fi promovată tocmai pentru aceste activități. Deci vorbim practic despre o specializare inteligentă, care este foarte pertinentă și care ar trebui să fie promovată. În ceea ce privește în ceea ce privește obiectivul trei, uh, sigur că acesta trebuie să fie păstrat ca prioritate. Totuși, trebuie să fim realiști, pentru că bugetul actual uh, este 2,5% din bugetul total și înseamnă numai opt miliarde de euro pentru întreaga perioadă. Nu pot să spun uh, cum se va schimba bugetul Uniunii Europene sau cum se va schimba perspectiva financiară. Deci nu pot să fac promisiuni în acest sens, dar sper că vom putea să majorăm acest procent. Dacă putem să majorăm procentul din buget, atunci uh, nu vom putea finanța totul. Așadar, acest pilon va trebui să reprezinte un uh, domeniu de cooperare. Va trebui să ajute statele membre să coopereze între ele. Am observat că există foarte multe proiecte de cooperare regională la nivel bilateral și pornind de la acestea vom putea să creăm niște strategii macro. Va trebui să ținem seama de aceste realități în programele regionale. Și de aceea o parte din bugete și o parte din programele operaționale se vor baza tocmai pe această cooperare. Există și alte surse de finanțare, există și alte proiecte în curs de dezvoltare, iar în strategia macro abordarea noastră a fost nu să alocăm bani suplimentari, ci să folosim banii existenți uh, la maxim, să valorificăm fondurile existente la maxim. În Europa avem foarte multe programe de cooperare transfrontalieră și cred că prin această planificare bazată pe cooperare, cred că vom putea să promovăm politicile regionale și să folosim fondurile în mod corespunzător. Doamna președinte, dragi colegi, vă rog să luați în serios ceea ce voi spune acum. Nu vă cer întotdeauna acest lucru. Dar avem 13 persoane pe listă. Dacă vreți cu toții să aveți un răspuns de la domnul comisar, atunci uh, nu puteți avea decât un minut la dispoziție pentru a pune întrebarea, iar domnul comisar va avea două minute pentru a răspunde. Așa trebuie să procedăm pentru că altfel nu vom finaliza lista de vorbitori. Vă rog, primul vorbitor, sper că veți da exemplul. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru acest schimb de puncte de vedere. În uh, Comisie și în Parlament uh, există o dezbatere în curs cu privire la pachetul de infrastructură. Avem un nou pachet de proiecte europene. Aceasta marchează o abordare oarecum diferită și există discuții cu privire la noile modalități de finanțare. Există persoane care sunt pentru crearea unui nou instrument care să fie utilizat pentru finanțarea acestui pachet de infrastructură. Iar și pe de altă parte există alte persoane, inclusiv unele state membre, care sunt pentru uh, menținerea acestuia în bugetul de coeziune. Țara mea este cu siguranță pentru menținerea modului de finanțare actual. Apropo, vin din Polonia. Mulțumesc dumneavoastră, ce părere aveți? Karin Karenbach? Foarte pe scurt. Vreau doar să continui uh, cu întrebarea care tocmai a fost um, adresată. Se referă tot la industriile creative și culturale. Cum vor fi acestea dezvoltate în ceea ce îi privește pe donatori? Vor exista finanțări adecvate? Uh, domnul Herman Winkler, vă rog. Mulțumesc. Uh, am câteva întrebări foarte subcinte. Comisia Europeană vorbește în cel de-al cincilea raport de două sau trei priorități pentru state și pentru regiuni care ar trebui să fie puse împreună. Ar fi bine ca aceasta, acest lucru să fie legat de strategia 2020. E bine, însă care ar fi, cum pot regiunile să fixeze uh, prioritățile, cum pot să stabilească prioritățile, pentru că asta are legătură și cu dezvoltarea demografică și poate trebuie stabilite puține priorități. A doua întrebare e mai degrabă o solicitare în ce privește siguranța juridică. Pe viitor trebuie să facem astfel încât să sporim siguranța juridică. Mă vorbesc de instrumente de finanțare noi, de fondurile care vor fi redistribuite, care vor fi reutilizate. În actuala perioadă de stimulente a existat o modificare inclusiv în ceea ce privește evaluarea lucru care a dus la incertitudini. Deci pe viitor va trebui să vedem dacă, dacă putem și cum să sporim eh, siguranța juridică. Domnul eh, Luhan, Mulțumesc. Aș dori să vorbesc despre regiunile frontaliere, mm, mai ales de estul Uniunii Europene. Noi știm că aceste regiuni sunt deosebit de sărace. Mă refer mai ales la estul Europei. Aș dori să știu dacă există o politică a dumneavoastră care se cuprinde politica de coeziune pentru aceste regiuni și aș vrea să știu care ar fi modul de operare al Comisiei Europene pentru a susține eh, platformele de dezvoltare pentru aceste regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! În ce privește întrebarea colegului polonez, și vă răspunde ulterior. Există diverse reflexii în, general, în legătură cu modul în care trebuie să respectăm condițiile, mai ales în ce privește infrastructurile. Și da, ne gândim ce să facem cu europroiectele și cu obligațiunile pentru proiectele de mari dimensiuni, ales proiecte de infrastructură care trebuie finanțate și pentru care se prevede și un câștig. Eu nu m-aș opune unei asemenea soluții dacă există o pregătire juridică foarte coerentă pentru ca să există și un efect de consolidare. Există un punct important pe care vreau să-l subliniez. Vorbim întotdeauna de finanțare, dar trebuie să vorbim și de o altă problemă pentru că până la urmă proiectele trebuie să fie pregătite astfel încât să, fie poat- să poată fi puse în aplicare. Deci se vorbește adesea de fonduri, dar trebuie să ne gândim și la alte aspecte. Pentru proiecte de transport, sigur, trebuie luate în considerare și aceste lucruri. Trebuie, într-adevăr, să analizăm în întreaga problema a diverselor moduri de transport și o legătură între eh, transportul rutier și transportul feroviar, trebuie legături și pentru ceea ce privește camioanele. Trebuie așadar să dezvoltăm aceste concepte generale, dar nu trebuie să ne limităm la acestea și să nu vedem concret ce se întâmplă la nivel regional Trebuie și aici să fim mai eficienți în a face această legătură. E vorba, până la urmă, și de sectorul de aprovizionare energetice, deci trebuie să avem o viziune generală. Va fi nevoie de noi modele de, financiar, de finanțare și vom analiza, nu excludem uh, niciun sector. E vorba de a face o legătură inteligentă între toate. Apoi, uh, s-a vorbit aici despre industriile culturale, am mai vorbit despre acest subiect. Știu că în, în regiunea Dunării sunt diverse proiecte și trebuie să uh, discutăm, trebuie să găsim uh, un acord. Știu că sunt proiecte în curs de desfășurare. Apoi, trebuie să vedem care e situația la fața locului. Întotdeauna finanțările trebuie utilizate în mod inteligent. Acum, în ceea ce privește cele două pre-priorități, am mai spus-o, punerea în aplicare a obiectivelor și activităților regionale are o mare importanță. Se ajunge până la 90% din strategia UE 2020. Însă, acolo unde există un potențial de îmbunătățire, acolo vom utiliza o abordare care să dispună și de mijloacele uh, corespunzătoare pentru ca să putem vedea mai bine efectele pentru a spori vizibilitatea uh, pentru cetățeni, pentru că totdeauna trebuie să vorbim de aceste fonduri europene care sunt utilizate. Acum putem să difuzăm aceste informații. Bun, acum și de, sigur că până la urmă și regiunile decid, se vorbește despre necesitățile, tot despre necesitățile pe care le are fiecare regiune, dar e urgent să uh, îmbunătățim și calitatea punerii în aplicare. Pentru că, de exemplu, după o perioadă, de exemplu, de șapte ani, să evaluăm investițiile și să evaluăm concret care au fost rezultatele și să vedem cum trebuie să concentrăm investițiile. Acum, prin, asta, prin întrebarea asta, regiunile pot să decide ce anume fonduri să de, destineze pentru fiecare proiect în parte. Deci, de, regiunile să vadă cum uh, finanțează fiecare proiect în parte. Apoi, sigur, v-ați referit și la stabilitate și e indubitabil foarte importantă. Noi deja am uh, învățat uh, multe din trecut am văzut că unii utilizatori au utilizat fondurile într-un mod complet neprevăzut de noi. Deci și aici trebuie să tragem concluzii și să nu așteptăm uh, finalul perioadei. E un proces în care se învață în fiecare zi, în mod colegial la comisie. Nu vrem să spun că nu vrem să spunem până la urmă că am uh, simplificat uh, cu tot, totul, însă până la urmă am redus prea mult lucrurile. Sigur, fiind vorbim de o gestiune comună, pentru că sunt necesari și diversi intermediari, însă avem nevoie de un cadru care să ne ajute să, define, să definim condițiile și să dezvoltăm standarde europene comune, dintre care apoi să se poată alege. Acesta este modul de operare care va fi utilizat pe viitor. Acum uh, despre aceste regiuni uh, periferice, frontaliere. Sigur, există diverse programe care sunt, uh, văd că se confruntă cu dificultăți de pus în, pentru punerea lor în aplicare, dar sunt diferite între ele. Noi nu vrem să lăsăm niciun sector pe din afară și sigur că vrem să ajutăm aceste regiuni noi încercăm să eliminăm dificultățile sau măcar să le reducem pentru ca proiectele să poată fi puse împreună proiectele regiunilor frontaliere cu proiecte altor țări care sunt vecine cu Uniunea, Uniunea Europeană. Aici, sigur, este vorba și de Uh, aspecte de natură geopolitică, dar trebuie într-adevăr să uh, consolidăm relațiile noastre cu vecinătatea imediată a Europei. Mulțumesc, Cornelia Ernst. Austausch pflegen kann, ich finde das sehr gut und es ist durchaus nicht in jedem Ausschuss. Mulțumesc, mulțumesc că mi oferiți această, ne oferit această posibilitate uh, a unui schimb de vedere foarte util. Așa avea două întrebări. Prima se referă la problema cofinanțării. Ein wesentliches Element bleiben soll. Sigur, cofinanțarea este un element fundamental și așa trebuie să rămână. Suntem de acord. Însă aș dori să spun, atunci când, să știu atunci când să vorbi despre eventuală evaluare a ratei de cofinanțare și de eventuală reducere a acestea, acestea sau modificare, aș dori să dispun aici de informații mai precise, să, măcar în ce fază vă aflați cu această reflexie. Apoi, vorbim despre noile instrumente de finanțare, de revolving funds, așa numitele revolving funds. Mi se pare o idee interesantă. Noi avem landuri federale în care acest instrument este deja utilizat în mod experimental, ca să spun așa. Aș vrea să știu și cum stați noastră cu evaluarea acestei noi idei și cu extinderea instrumentelor de finanțare și sumele de finanțare, dacă ne puteți oferi informații mai detaliate. Yeah. Guten Morgen, Herr Kommissar. Ich bedanke mich als erstes mal uh, für Bună ziua, domnule comisar. Doresc în primul rând să vă mulțumesc pentru excelentele explicații și foarte concrete pe care ni le-ați dat astăzi, astfel încât uh, putem să uh, înțelegem mai bine care este Uh, direcția în care ne îndreptăm. Și că vreau să vă felicit și pentru comunicarea de ieri, pentru că, iată, după 15 ani, sunteți uh, primul comisar care face o astfel de, realizează o astfel de comunicare. Uh, sigur că vrem să știm în ce, în ce direcție merg reglementările Vrem să știm dacă aceasta va reprezenta o prioritate principală pentru statele membre doamna... și care este rolul pe care îl joacă în ceea ce privește executarea și uh, performanța. Cred așadar că este foarte important ca un comisar să nu renunțe uh, la acest lucru. Ea trebuie să, uh, acest lucru trebuie să rămână o prioritate uh, și un instrument care să ne permită să apreciem calitatea programelor. Ian Albrecht, da, domnule comisar, am două întrebări. Prima e mai degrabă politică Există sau nu există această tendință de a pune politica de coeziune în cadrul uh, creșterii, uh, inclusiv legat de strategia 2020, uh, sau să tragem concluzia din programul formului de coeziune, în care se abordează toate cele trei dimensiuni ale coeziunii, inteligență, uh, includere și durabilitate. Deci s-a uh, încheiat această uh, tendință de a o include așadar în creșterea inclusivă. Apoi, în legătură cu reglementările și cu regulamentele despre care am vorbit, care este intenția dumneavoastră când uh, credeți că e momentul cel mai potrivit să puneți proiectul de, reglementare, de regulament pe tablă, pe masă? Uh, vreți să le mm, mm, prezentați pe rând sau uh, în paralel aceste proiecte de regulamente? Am vorbit cu ministrul ungar și sigur că se leagă de decizia privind uh, durata perspective. Dacă vorbim despre o perioadă de 5 ani, atunci politica se modifică. Sigur că este o decizie care încă nu s-a luat. Deci vreau să vă întreb care este calendarul și agenda de lucru. Care vi se pare că ar fi soluția cea mai bună? Mulțumesc! Mulțumesc, Mihail Toigl. Mulțumesc. Domnule comisar, și întrebarea mea merge în aceeași direcție. Am vorbit despre condiționalitate, am vorbit mult și cred că ar fi bine ca politica regională să nu fie concepută decât în cadrul eh, creșterii eh, inclusive. Cred că există și la nivelul regiunilor un element sau o dimensiune legată de durabilitate. Uh, în, în acest context, așadar, vreau să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la posibilitatea ca fondul de globalizare să fie uh, integrat, trebuie să ne adaptăm la procesul de globalizare, dar dacă continuăm în acest fel, poate uh, că va trebui să legăm de dezvoltarea, de, de combaterea schimbărilor climatice, de uh, evoluțiile în domeniul uh, demografic, deci va trebui să ne adaptăm la modificările care au loc în lume, acolo unde lucrurile se schimbă foarte mult la nivel climatic, teritorial, demografic și așa mai departe. Și poate că aceste lucruri ar trebui să se regăsească în text. Ce părere aveți? Francesco De Angelis. Grazie, Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, foarte pe scurt, aș avea trei întrebări. În primul rând, pentru a favoriza investițiile productive, pentru că pentru mine acestea sunt investiții, investiții care își doresc dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă. Eu cred că e necesar să identificăm câteva priorități. Astfel încât prima întrebare, aș dori să știu cu care, mod, care modalități și criterii conform căror, căror modalități și criterii vor fi aplicate uh, stimulente și sancțiuni. A doua chestiune. Eu cred că există prea multe regulamente, excesiv de multe. Ce măsuri veți lua pentru a simplifica și pentru a accelera procedurile de uh, cheltuire a banilor? A treia întrebare. Ce instrumente, uh, la ce instrumente vă gândiți pentru a garanta o coordonare mai eficientă în utilizarea fondurilor structurale? Mulțumesc! Äh, zum Themenkomplex Kofinanzierung. Äh, în legătură cu cofinanțarea, sigur că această temă este foarte complexă, complexă și doresc să vă reamintesc că în uh, regiunile de convergență uh, există o cofinanțare de 15% din partea statelor membre. Inițial se prevăzuse 25%. Deci e un punct uh, pe care îl mai putem uh, discuta. Un alt uh, lucru este acela că astăzi între regiunile care intră și cele care ies treptat există diferențe de, de cofinanțare între 15 și 60%, pentru că există și conceptul de tranziție. Poate că în acest moment uh, ar trebui să avem o rată de cofinanțare comună. Dar nu cred totuși că putem să, credem, să, să scădem sub acel prag de 15%, deoarece cel puțin uh, jumătate din uh, proiecte uh, legate de dezvoltarea regională trebuie să, mm, deci cel puțin jumătate trebuie să vină din partea Europei. Dorim uh, Așadar, uh, și în plus mai dorim ca aceste instrumente să fie atractivă uh, și poate pentru acelea se va prevedea o cofinanțare mai mică. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le mai discutăm încă în profunzime. Așa cum am mai spus, poate că structura, arhitectura este bună, dar mai trebuie făcute niște modificări, niște adaptări pe aici, pe acolo. La ora actuală am uh, prevăzut în buget 3%, deci peste 10 miliarde, până la sfârșitul perioadei. Până atunci, o mare parte a acestor uh, fonduri vor trebui să fie epuizate. Scopul nostru este să o mulțim ă, cu patru. Ă, totuși, trebuie să fim ă, realiști în același timp. Lucrurile trebuie adoptate, trebuie apoi digerate, trebuie ca oamenii să accepte ideile respective și, în plus, poate că nu toate proiectele sunt adaptate la politica regională. Există și alte elemente. De exemplu, Dacă avem intenția de a face investiții în educație, în mediile, în, în universități, de exemplu, uh, nu vom putea întotdeauna să facem acest lucru, deoarece este greu să găsim în acest fel uh, metoda de finanțare. Dar va trebui să uh, progresăm pe baza unor ajutoare mm, oferite anumitor domenii. În felul acesta vom putea folosi acest instrument ca să ajutăm întreprinderile mici. Dar, așa cum ziceam, acest lucru nu este posibil pentru toate proiectele. Când Uh, privește cealaltă întrebare, mă bucur foarte mult de reacția pozitivă privind interoperabilitatea. Mm, poate că este mai greu de propus și de acceptat aici întreaga uh, dezvoltare, dar uh, cred că în general lumea este pentru, este mai deschisă pentru aceste subiecte. pentru că durabilitatea reprezintă într-adevăr o prioritate pentru toate domeniile. Și pentru, pentru fiecare stat membru, Comisia va avea un mandat de negociere care va trebui convenit. Deci, ne gândim aici la cifre de ordinul uh, zecilor de, de miliarde, sume importante, și este greu să spunem că este obligatoriu, deoarece scopul nostru este de a păstra configurația actuală și la nivelul Parlamentului există un sprijin al acestei uh, idei. Însă există o reținere sau chiar o rezistență din partea statelor membre. Unele state membre nu agrează această idee, altele uh, doresc o redistribuire. Noi credem însă că acest lucru trebuie să se facă la nivel european și trebuie să se bazeze pe nivelul de performanță și pe progresele înregistrate. Trebuie să spun așadar că acesta este un aspect care va conduce la discuțiile cele mai uh, aprinse. Nu, o să vă surprindă uh, să aflați că uh, asupra acestui punct statele membre au rezerve serioase. Cât privește caracterul inclusiv, uh, continuăm să lucrăm. Trebuie să vedem uh, care va fi uh, configurația în privința coeziunii. Nu trebuie însă să ne mărginim la aspecte sau la o imagine parțială, ci să încercăm să uh, creăm o imagine complexă a creșterii uh, inteligente și durabile. Nu uh, știu dacă se va discuta și în Comisia Iurii. Dar la câteva săptămâni după prezentarea propunerilor financiare vom veni cu o propunere de regulament. Cred că vorbim deja despre jumătatea lui iulie, deoarece propunerea de finanțare ar trebui să fie deja disponibilă în acel moment. Cred că lucrurile s-ar uh, simplifica dacă am zice 7 și nu 5 uh, plus 5, deoarece nu știm exact ce înseamnă acel plus 5. Așadar, uh, nu știu exact să vă răspund acum în privința părerii mele. În legătură cu întrebarea domnului Toyer, noi toți sperăm că se reduce numărul de fonduri, dar în zi de zi primim cereri de noi și noi fonduri și asta e o adevărată provocare. Pentru că fiecare din noi dorește să-și uh, cultive propria livadă să se ocupe de uh, propria ogradă. Și comisia constată într-adevăr că pe de o parte e util pentru o perioadă lungă de timp, de exemplu pentru șapte ani, să putem să contăm pe programe stabile, fiabile și previzibile, dar pe de altă parte trebuie și să menținem anumite, anumită marjă de manevră, de flexibilitate pentru a putea reacționa la noile provocări, inclusiv la cele internaționale. De exemplu, ne putem gândi uh, la politica de vecinătate, la ajutoarele internaționale, dacă intervin uh, noi evoluții și evenimente, noi trebuie să avem posibilitatea de a reacționa și să nu ne uh, găsim într-o situație de blocaj din probleme, din motive care țin pur de buget. În ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare, din păcate nu vă pot oferi informații precise în ce privește reflexia pe această problemă. Știu însă că colegul meu care se ocupă cu această problemă încearcă să pună la punct o abordare combinată cu fondul social pentru ca să poată reacționa în mod integrat la noile provocări, inclusiv în uh, lumea economică și socială. Mulțumesc, doamnă Oconie, acum. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Mulțumesc din nou pentru că ați uh, sosit alături de noi pentru a ne răspunde la întrebări. Aș dori să vorbesc de lumea rurală. Da, nu avem mult timp la dispoziție, dar am notat că termenul rural nu se regăsește deloc în cel de-al cincilea raport. Și aș dori dacă puteți să ne oferiți o viziune asupra categoriei intermediare, că e o tematică care împarte, care împarte părerile în anumite grupuri politice. Și aș dori, dacă puteți, să ne indicați uh, cum vedeți dumneavoastră lucrurile și dacă această uh, categorie intermediară nu are ca obiectiv să ia fondurile de la alt obiectiv, dacă credeți că este un sistem sistem mai coerent și mai sigur pe termen mediu și lung pentru a consolida această politică de coeziune care să fie una mai ambițioasă și mai solidară. Deci ce crede despre această categorie intermediară? Și apoi un subiect uh, la care ne referim adesea, dar aș dori, într-adevăr, să-mi răspundeți clar Erasmus, un program Erasmus pentru aleșii locali. Aș vrea să-mi spuneți dacă puteți continua sau nu puteți continua. Un Erasmus pentru aleșii locali, deci un schimb de bune practici care mi se pare mie indispensabil pentru crearea unui spirit european în politica asta de coeziune și care va permite să eliminăm anumite bariere și frontiere. Cred că este indispensabil un asemenea program. Eu am avut ideea de a-l lansa în programul Interreg pentru a face un test, dar mi-am dat seama că în buget prevederea 2 milioane de euro care fusese indicată dispăruse. Deci, poate putem continua cu acest program sau împreună cu domnul Lamasur am căutat și n-am găsit, dar poate era o eroare a mea. Dacă îmi spuneți, dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, continuăm sau nu continuăm cu acest program și cred că este indispensabil un asemenea program pentru schimbul de bune practici, pentru politica de coeziune, pentru coerența sa și pentru aleșii noștri care trebuie să fie mai apropiați de politica europeană. Mulțumesc! Președinte, dragi colegi, mai avem șase, avem șase uh, vorbitori aici în această rundă. Iahim Teller, dar vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș avea o singură întrebare. Domnule comisar, vă rog doar să confirmați o anumită stare de fapt. Comisia pe data de 18 ianuarie a făcut publică o comunicare privind dezvoltarea dimensiunii europene a sportului cu titlul Dezvoltare regională și capacitate de ocupare. Citez. Posibilitatea fondului de dezvoltare regională pe, în promovarea de infrastructuri sportive și activități durabile în domeniul sportului reprezintă un instrument uh, de dezvoltare care ar trebui utilizat pe deplin ca și fondul regional pentru consolidarea competențelor operatorilor în domeniul sportiv. Acest lucru vă bucură în mod deosebit, însă programele de investiții la nivel local prevăd un, o perioadă de programare de 5 ani. Autoritățile locale se pot deci aștepta ca până în aplicarea programelor operative începând cu 2014, cu infrastructuri sportive, eh, să se poată construi inclusiv cu fonduri europene. Sper că răspundeți da și îmi veți face deja mare plăcere și a meritat să trăiesc această zi. Bine, mulțumesc, doamnă președinte. Avem, avem patru obiective mari în Europa să eliminăm criza finanțelor publice, să ameliorăm bugetul, disciplina bugetară, să avem mai multă creștere economică și ocupare și să reducem dezechilibrele structurale și asimetriile cu consolidarea pre- prezenței Europei pe plan internațional. E evident, cred eu, că politica de coeziune trebuie să intervină ca să reușim să reducem mai ales dezechilibrele structurale și asimetriile în competitivitatea internă și în ocuparea uh, internă. În ce privește criza finanțelor publice și disciplina bugetară, nu sunt convins că instrumentele de care dispunem sunt cele adecvate. Ce credeți dumneavoastră în legătură cu utilizarea automatică, mecanică a fondurilor structurale în regiuni care nu au multă responsabilitate în anumite state membre sau atunci când angajamentul economic și uh, situația lor financiară pot fi, una, pot fi dispozitive, în schimb. Uh, nu se pot crea oare situații de inegalitate, de injustiție aici? Mulțumesc. Mulțumesc, Marie Teresa Sanchez Smith. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului comisar, comisar pentru acest dialog uh, fructuos și constructiv. Nu voi repeta ceea ce s-a spus deja, însă voi susține acea reflexie cu privire la regiunile intermediare. Aș vrea acum să vorbesc însă despre subiectul macroregiunilor și aș vrea să știu care este abordarea dumneavoastră cu privire la acest subiect care provoacă reacții împărțite între noi. Care este legătura, după părerea dumneavoastră, între partea transnațională a politicii de cooperare uh, teritorială și um, această, acest aspect al macroregiunilor. Mulțumesc, domnule comisar. Dați-mi voie să vorbesc în română. De, mai degrabă tehnică și de tactică decât de strategie. Are Comisia și dumneavoastră aveți în vedere o mai bună reglementare a situației subcontractorilor atunci când e vorba de finanțările din politica regională? Răspunsul uh, uh dumneavoastră este important pentru că un număr mare de subcontractori înseamnă preuri mai mari înseamnă durată mai mare de eh, efectuare a proiectelor de implementare a proiectelor i înseamnă i corupie i servirea clientelei politice. în ara mea preul este probabil printre cele mai mari per kilometru autostradă din europa într un proiect ppp eh, se ajunsese la cifra de optzeci și trei de milioane de euro pe kilometru de autostradă record mondial absolut. vă întreb putem face ceva în această situaie ca aceiai bani europeni să servească pentru mai multe proiecte i mai oneste? Mulțumesc. următoarea întrebare din partea lui derek vaughan Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Cred că domnul comisar a realizat foarte multe în cel de-al cincilea raport de coeziune și îl felicit pentru ce a realizat. Sigur că mai sunt chestiuni de detaliu și la un moment dat vroiam să-i pun o întrebare legată de previziunile referitoare la zonele urbane. Înțeleg de ce vreți să faceți acest lucru și anume ca zonele urbane să fie considerate ca un motor um, economic Acum nu știu dacă aveți o definiție a zonelor urbane. Cred că este destul de greu de stabilit acest lucru. Aceasta este o zonă de politică în care statele membre sau regiunile ar trebui să aibă flexibilitatea de a-și defini singure zonele urbane. Și vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, cred că trebuie să mai răspuns și domnul De Angel. Ehrlich gesagt, dass wir so viele Verordnungen haben, ist diese... Și îmi cer scuze. Faptul că regulamentele sunt foarte numeroase derivă din faptul că avem multe fonduri și e valabil asta pentru întreaga situație a Uniunii Europene. În ultima perioadă de programare, politica regională e condusă, a fost condusă de Danuta Hübner și a constituit un exemplu, în sensul că am redus net numărul de programe în cadrul politicii regionale în ce privește politica de coeziune. Asta e, reprezintă o altă experiență care poate fi considerată ca un model. Bine, sigur că fiecare, fiecare sector politic trebuie să-și aducă contribuția. Acum, în ce privește prioritățile, poate mă voi repeta, însă dorim să reducem numărul priorităților, mai ales în cadrul regiunilor competitivității, cu un obiectiv clar și anume că regiunile trebuie să aibă libertatea de alegere, însă trebuie să poată utiliza resursele alocate în mod țintit. Deci, vom avea un fel de meniu, regiunile vor putea alege de pe acest meniu uh, un fel de mâncare ce le convine, dar apoi va trebui și să-l mănânce pe tot. Acum, în ce privește regulamentele, din nou, suntem uh, tot timpul criticați pentru că, să, mă rog, intrăm prea în detaliu cu prea multe regulamente. Bun, eu înțeleg că cetățenii nu doresc uh, să le fie încadrată așa de strict întreaga viață în toate aspectele lor. Însă, există multe domenii în care nu există regulamente, în care nu există măsuri și atunci acolo există niște portițe de scăpare, de, uh, de ieșire și se creează nevoia de reglementare. Deci noi în fiecare zi trebuie să evaluăm ce anume norme sunt inutile și pot fi eliminate și în care sectoare există încă aspecte nereglementate care sunt, din păcate, exploatate într-un mod nedorit. Și vă reamintesc că politica regională are ca misiune să încerce să elimine uh, disparitățile, diferențele, să încerce să aducă la standarde comune nivelul de viață al tuturor statelor. După cum am spus deja Coco, la Cocobu, dar vă solicit și, pe, și dumneavoastră regii să mă susțineți, uh, soluționarea dificultăților locale nu poate consta în fuga noastră de zonele dificile. Din potriva, trebuie să fim mai prezenți și mai angajați să rezolvăm situația în zonele dificile. Sigur, e un, dific- e un exercițiu obositor și dificil, dar până la urmă ăsta este obiectivul nostru dacă am dat fuga, dacă am fugit din toate, uh, de toate problemele, de toate regiunile cu probleme, păi atunci ar trebui pur și simplu să ne închidem în turnul de fil, deci de aici, de la Bruxelles. Dar și aici sunt destule probleme. A, aș trebui, deci, să mă evapor, dacă ar fi să procedez așa. Acum, în legătură cu categoriile intermediare. Am spus deja că pe moment avem două tipuri de regiuni care intră în categoria între 50 și 75%, cele care ies din această categorie și cele care nu s-au găsit uh, niciodată sub 75%. Uh, Aceste două categorii uh, sigur, sunt uh, diverse din ce privește, uh, sunt diferite în ce privește finanțarea și eu cred că pentru moment e important să ajungem la o egalitate de tratament. Putem considera că o regiune a ajuns pentru moment la un 80% sau mai mult sau mai puțin, dar important e standardul, nivelul de viață. și produsul național brut acum este un instrument care nu, nu satisface pe nimeni. Deci vom încerca să găsim alte indicatoare integrative care să, alți indicatori indicativi care să ne permită să ajutăm și mai bine și să vedem și mai bine ce se întâmplă pe plan regional. Însă, mă întorc la regiunile care au un anumit nivel de viață exprimat în termen de produs național brut. Produs intern brut. Acestea, sigur, trebuie evaluate cum se cuvine. Europa are 500 de milioane de locuitori, din care astăzi 30 locuiesc în așa numite regiuni de phasing out și alte 30 în regiuni uh, care nu sunt prea susținute din punct de vedere financiar și economic. Sunt, avem, și nu e puțin, avem deja 60, iată, 30 și 30, 60 de milioane de europeni, reprezintă 12% din uh, cetățenii europeni în aceste categorii, unii în regiuni de phasing out, unii în regiuni care sunt uh, foarte dezvoltate, dar și acestea trebuie uh, să se bucure de atenția noastră. Există alte state care ar fi ajutate considerabil de intervențiile noastre, mă refer inclusiv la Franța aici, care trebuie să accepte propunerea noastră, pentru că obiectivul nostru nu trebuie să fie cel de a reduce, după cum spuneam, diferențele. Sigur, să o facem cu nuanțe, dar trebuie să reacționăm la dificultățile fiecăruia, inclusiv dificultățile economice. Apoi, propunerea noastră se referă la încercarea de a dota aceste regiuni intermediare astfel încât acestea să dispună de același tip de asistență financiară în acești șapte ani. Deci început începutul perioadei de programare cu o majoră asistență financiară pentru ca apoi să se ajungă la o reducere progresivă treptată. Noi vom propune să menținem uh, uh, asistența financiară la același nivel în cursul acestor șapte ani. Acum în ce privește aceste programe Erasmus pentru aleșii locali, de care v-ați întrebat doamna Oconi. Uh, nu e prevăzut în al treilea pilon și lucru mă surprinde, pentru că mi se pare că ar fi locul cel mai adecvat, dar poate că putem să clarificăm problema, poate că este o neînțelegere. În principiu, însă, aș dori să vă reamintesc că, din fericire, inclusiv eh, Comitetul Regiunilor e de partea noastră și eventual prin intermediul unei academii se, permi, se prevede începutul muncii de formare, deci la nivel pedagogic, pentru a se crea într-adevăr un fel de program Erasmus care să permită astfel de schimburi, ca cele la care v-ați referit. Așa aici trebuie să procedăm tre- treptat. Acum, sportul. Întrebarea e sportivă și răspunsul va fi la fel de sportiv. Da. Și apoi, sigur, depinde de fiecare stat în parte să introducă această posibilitate în programele naționale respective. Deci până acum, de exemplu, am avut experiențe foarte bune cu programul specific Peace pentru Irlanda de Nord. Aici, pentru că doream să uh, îmbunătățim coeziunea socială prin investiții în domeniul sportiv. Uh, acum uh, întrebare Alves, dacă am înțeles bine, dumneavoastră vorbiți de uh, regulamentul M plus 2. Pentru că dacă nu, uh, nu, domnule comisar, eu vorbeam de aplicarea transferului de fonduri structurale către regiuni uh, asta inclusiv cu anumite forme de penalități. Da, răspuns uh, sigur, condiționalitatea trebuie aplicată și la fondurile plătite către regiuni. Totuși, în baza acestui acord, în fine, trebuie văzut care sunt condițiile care trebuie respectate pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor, dar acest lucru trebuie uh, făcut pe baza unui acord cu regiunile. Acesta, într-adevăr, este un deficit la ora actuală. În ce privește cooperarea teritorială, noi intenționăm să o consolidăm și în ce privește macroregiunile, nu intenționăm să creăm un fond specific pentru acestea, deoarece obiectivul, sensul existenței macroregiunilor este cel de a avea o cooperare coordonată, o cooperare coordonată care trebuie să ajungă la o utilizare optimă a, sau optimizată măcar a resurselor disponibile. Um, am primit o întrebare în legătură cu zonele urbane. Astăzi ne-am referit de mai multe ori la acestea. Nu intenționăm, spuneam, să creăm un uh, fond ad hoc, ci să introducem linii de buget specifice care să se ocupe de o determinată cotă de, din bugetul total destinată zonelor urbane. Uh, Apoi, sigur că, în al doilea rând, va fi și de competența statelor membre să definească exact ce anume și care vor fi obiectivele pentru structurile urbane, pentru că în anumite state membre există orașe cu mai mult de 100 de mii de orașe care sunt organizate, care sunt uh, considerate orașe mari, municipii. În alte state membre există adevărate metropole cu structuri foarte diferite, deci este indispensabil să avem o calibrare adecvată a intervențiilor noastre care, până la urmă, vor rămâne la atitudinea statelor membre. Dar va fi necesar, sigur, că să susținem economic și zonele urbane. Dar asta nu în detrimentul zonelor rurale care totuși eu cred că în momentul actual sunt figurează bine și în cadrul altor fonduri. Mulțumesc pentru acest schimb foarte constructiv de opinie. Um, Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult domnului comisar pentru acest uh, schimb de opinii uh, foarte constructiv și foarte lung. Sper că îl veți forța pe directorul dumneavoastră general să vină la regii în februarie, astfel încât să continuăm această discuție. Dumnealui zâmbește și atunci înseamnă că va veni. Cred că luni vom avea nevoie de contacte și schimburi directe ca să știm care sunt intențiile dumneavoastră și pentru ca punctele noastre de vedere să fie, ținut, să fie luate în considerare, astfel încât uh, să fie integrate în actele normative. Mulțumesc, domnule comisar, că ați venit. on Dear colleagues, we... Da, Dragi colegi, avem uh, o perioadă lungă și dificilă de vot, așa că vă luați, să vă luați locurile să începem votul. Să verificăm dacă cartelele de vot funcționează. Vă rog să vă inserați cartelele și vom face testul. Miguel, can you put the test? Yes. Whatever you can. I'm open. Testăm cartele de vot. Am deschis votul. Deci votăm. We are closing the vote. Închidem votul. Nu toată lumea este la locul său, nu știu de ce, dar închidem votul. Înțeleg că aparatele de vot funcționează, așa că vă rog să faceți liniște dacă se poate. Începem cu punctul 13 și anume eh, proiectul de aviz al lui eh, Lambert Van Nistelrooy. Avem 12 eh, compromisuri și cred că majoritatea uh, sunt bucuroși. Putem să începem cu primul compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Este clar adoptat. Trecem la compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Abțineri? Am uitat de abțineri, dar se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificăm electronic. Rapid, amendamentul 17 la considerentul 5. Am deschis votul. Am închis votul. 23 împotrivă și 18 pentru, deci se respinge. Trecem acum la amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pen, cade, devine caduc și trecem la 8, compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 29 avem vot pe părți. La cererea doamnei Deli. Prima parte. Pentru. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 39 pentru, 1 împotrivă. Deci se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum, dragi colegi, la un vot foarte dificil, așa că am nevoie de toată atenția și concentrarea dumneavoastră. Trecem la raport raportul Constanței Crel cu privire la provocările de politică și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013. Și haideți să începem. De fapt, știu că eh, doamna Crel vrea să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, va fi un vot mai dificil, însă aș vrea să încep eh, prin a le mulțumi tuturor celor care s-au implicat activ în eh, activitatea pe marginea acestui raport, astfel încât să avem un aviz foarte bun pentru Comisia pe fond. În ceea ce privește proiectul, am avut 103 amendamente și doar o săptămână și jumătate pentru a discuta cu raportorii din umbră și pentru a face amendamentele. Traducerea în engleză a fost disponibilă abia acum o săptămână și jumătate. Acesta a fost motivul. Așadar, dacă vrem să avem o influență cu privire la raportul Geriga din Comisia uh, de pe, pe fond, trebuia să facem acest lucru și de aceea vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în acest raport. Dacă aș fi acceptat cele 103 amendamente, atunci uh, aș fi avut un uh, volum foarte stufos și mă îndoiesc că, alte comisii ar fi putut să le urmărească. Acum, dacă mă uit la compromisurile la care am ajuns cu raportorii din umbră, este clar că scopul este să ne asigurăm că aceasta este una dintre zonele de politică cele mai importante pentru bugete. De aceea, nu trebuie să ne gândim uh, neapărat la cele mai mici detalii. Să vă dau un exemplu. Dacă vorbim despre priorități la alineatul 5, semnalul ar fi că vrem să avem o discuție pe această temă, suntem pregătiți să facem schimbări uh, nu vrem să ne împotrivim și vrem să mm, susținem uh, abordarea. Suntem dispuși să adaptăm uh, politica de coeziune, dar când vorbim despre cultură, biodiversitate, sport sau alte subiecte uh, care trebuie promovate, nu putem intra în toate detaliile în amendamente. Aceste detalii vor trebui să fie abordate ulterior. De aceea, amendamentele de compromis uh, sunt, de fapt, o versiune succintă a amendamentelor inițiale. Sigur că există și uh, aspecte de conflict, pentru că grupurile politice au puncte de vedere diferite pe anumite chestiuni. Și acest lucru este clar în legătură cu două subiecte, și anume dacă ar trebui să avem reguli de tranziție sau niște obiective intermediare sau un nou obiectiv 3. Acesta este un lucru care a revenit în mod repetat în dezbatere. Cred că însă nu este necesar să știm care sunt uh, regulamentele sau de ce regulamente țin anumite obiective. Deci trebuie să știm doar că sunt anumite chestiuni de tranziție și atunci se aplică unele reguli specifice. Apoi, referitor la detalii, la modul de asigurare a egalității de tratamente, cred că nu este necesar să stabilim aceste lucruri aici. Și cred că și noi am fi avut nevoie de mai mult timp în comisie pentru a discuta toate aceste detalii în mod corespunzător. De aceea vă îndemn să urmați aceste compromisuri astfel încât să putem să revenim ulterior la analiza detaliilor în, com în comisia noastră și cu implicarea uh, Comisiei Europene și Consiliului. Apoi, există puncte de vedere diferite legate de abordarea sumelor care nu au fost cheltuite. Dacă vorbim despre N plus 1 și N plus 2, în multe state membre, ajungem la o situație în care banii nu sunt cheltuiți și dacă adunăm sumele în, Uniunea, în toată Uniunea Europeană ajungem la câteva miliarde de euro. Acum, noi nu putem să spunem că ar trebui să folosim sau că am folosit acei bani neutilizați în alte scopuri. Există diferențe uh, de la un stat membru la altul. Unii spun uh, le vom, vom utiliza acei bani în regiune, îi vom uh, retransfera la bugetul Uniunii Europene și așa mai departe. Dar vă îndemn încă o dată să urmărim propunerea de compromis și să spunem că banii care nu au fost cheltuiți să revină la bugetul de coeziune și ulterior vom hotărî ce facem cu acei bani. Deci semnalul către Consiliu este foarte important. Nu vrem ca acești bani să reintre în bugetele naționale. Aceasta este mm, linia de luptă între uh, Parlament și uh, Consiliu și Comisie pe de altă parte. Ministrii de finanțe din statele membre s-ar bucura foarte tare să primească acei bani în bugetele naționale, dar cred că trebuie să susținem ideea că putem să folosim foarte bine acei bani aici, dacă banii vin în bugetul corespunzător dar uh, va trebui să câștigăm uh, câte o luptă treptat. Așadar, vă rog să urmăriți aceste compromisuri și apelez la înțelegerea dumneavoastră. Nu uh, toate formulările din amendamente au fost preluate în compromisuri, dar am încercat să preiau spiritul și intenția acestor, compromis, acestor amendamente în compromisuri. Sper că acestea ne vor ajuta să facilităm votul. De asemenea, va exista și un amendament oral la un moment dat la ultimul alineat 19. Și motivul se referă la traducere. Au fost unele probleme, dar uh, voi clarifica acest punct când voi ajunge acolo. Aș mai vrea să fac un comentariu și anume, cu acest aviz nu intenționam să schimb tratatul. Un lucru este clar, atâta vreme cât tratatul rămâne în vigoare, se vor promova regiunile ultraperiferice prin pro, uh, politica de coeziune. Cred că ar fi redundant să avem un amendament în acest sens. De aceea, nu voi avea un amendament oral pe acea temă. Dar atât am avut de spus deocamdată. Mulțumesc. Mulțumesc. Niciodată nu te-am auzit uh, vorbind atât de mult, Constanță. Cred că înseamnă ceva. Uh, Lambert, foarte pe scurt. Da, eu nu mă voi lungi atât de mult. Uh, este un raport uh, foarte special care vine într-un moment special și de aceea vreau să spun și eu câteva cuvinte. Nu toate comisiile au uh, pregătit un uh, aviz foarte bine mm, pus la punct. Unele comisii doar au scris o scrisoare, dar noi am avut o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului, o dezbatere care era mai mult decât necesară. Iar acum avem un aviz pe care putem să îl comunicăm în următoarele săptămâni. De exemplu, pe 10 februarie uh, va exista o dezbatere în juri și eu va trebui să apăr toate aceste lucruri asupra cărora convenim acum și cred că este exact momentul potrivit să facem acest lucru. Observațiile lui Constanțe Crel, doamna raportor, cu privire la unele dintre aceste puncte pe care încă nu le-am clarificat în totalitate, uh, sunt uh, binevenite. În ceea ce privește regulile de tranziție sau uh, categoriile, am primit unele informații în această dimineață, informații noi din partea domnului comisar și cred că ar trebui să găsim o cale prin intermediul secretariatului și doamnei președinte, să reluăm acest subiect pe ordinea de zi. Sigur, nu ar trebui să lungim dezbaterea la nesfârșit. Poate că ar trebui să avem uh, dezbaterea în uh, ceea ce privește um, raportul lui Marcus Piper. Poate acolo și-ar găsi locul. Dar uh, cred că este bine să avem încă o dezbatere pe aceste lucruri și să le clarificăm. Dar în momentul de față PPE-ul susține toate compromisurile. Deci, uh, există această dorință de a obține și clarificări suplimentare, dar deocamdată putem să susținem această abordare. Uh, uh, uh, avem o problemă cu numărul de persoane care ar putea să voteze. și cu socialiștii mi se spune că este o problemă. Mașinile, aparatele ne vor spune, dar trebuie să, să fiți conștienți că la un moment dat ar trebui să facem niște corecții. Trecem acum la acest vot. Voi merge mult mai lent decât de obicei, pentru că doar am primit această listă de voturi. Avem foarte multe de votat. Haideți să începem să votăm. Compromisul 1. Dragi colegi, cine este pentru compromisul 1? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 8. E vorba de un amendament oral. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Se pare că nu, deci îl votăm așa cum a fost el modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 11 și aici avem de-a face cu un amendament uh, oral. Este cineva împotriva acestui amendament? Se pare că da, deci nu-l putem uh, vota. Deci votăm amendamentul 11 uh, fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Amendamentul 12, vă rog. Mm, vă propun să întrerupem votul o secundă. Eu nu am văzut amendamentul oral la 11. După cum v-am auzit pe dumneavoastră, am înțeles că nu a fost acceptat. E adevărat, doamna președinte? Da, nu a fost acceptat. Cine a fost împotrivă? Întreabă vorbitorul. Da, uh, mă scuzați, dar nu am văzut cine a fost împotrivă, uh, spune vorbitorul. Doamna președinte, bun, deci trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Eu zic că e clar, colegii zic că nu, așa că îl verificăm electronic și s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 uh, pentru, 17 împotriva, deci se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Deci amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotriva, așadar se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă cea de-a doua parte acum, amendamentul 14 și votăm cine este pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5 și votăm cine este pentru. Da, mă scuzați, spune doamna președinte. Mulțumesc, am un amendament oral la punctul 5 al acestui compromis. Se enumeră regiunile care uh, suferă de un handicap natural. Uh, și sigur că ar trebui să integrăm aici și regiunile ultraperiferice care nu se regăsesc acolo. Doamna președinte, e cineva împotriva acestui amendament oral? Înțeleg că sunteți așadar împotriva acestui amendament oral. Bun, asta înseamnă că nu-l putem vota. Din nefericire, așadar, vom uh, vota compromisul 5 fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Da, nu e clar. Verificăm electronic. În amendamentul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 15 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 7 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62 acum. Vot pe părți. Prima parte. Votăm uh, așadar amendamentul 62. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că se respinge. Um, deci verificăm electronic cea de-a doua parte de la 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru 26 împotrivă, deci se respinge. Trecem la compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 72. Cine... Amendamentul 72, așadar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 cu un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral la amendamentul 73? Se pare că nu, deci modificăm Amendamentul 73 cu modificarea, cu amendamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 74 acum. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Am amendamentul 53, vot pe părți și votăm doar cea de-a doua parte a acestui amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Votăm acum partea a treia a acestui amendament. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm cea de-a treia parte a amendamentului 53 și s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 17 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 75, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu, nu e clar, deci uh, votăm electronic compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 împotriva, 18 pentru, 2 abțineri, deci se respinge. Da? Deci am respins compromisul 12. Votăm acum amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. A, mă scuzați, Constanța. Cred că a venit momentul uh, să facem un amendament oral pentru a simplifica lucrurile. Și am, uh, am dorit să elimin teza level of, nivelul D. A, mă scuzați scuzați, era la compromisul 14. Președinta, bun, deci la compromisul 13 nu avem acest amendament uh, oral. Deci îl votăm pe 13 și uitați de spusele Constanței. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la compromisul 14. Aici avem Aici avem intervenția Constanței, deci, dragi colegi, vă rog să ascultați cu atenție pe Constanța. Dacă uh, citiți compromisul, o să găsiți acolo teza level of co-financing, nivelul de cofinanțare, pe care vreau să îl eliminăm, uh, care, deoarece mm, Uh, asta înseamnă că Bulgaria de fiecare dată trebuie să plătească 15%. E un lucru pe care trebuie să îl discutăm ulterior, deci vă propun să eliminăm această teză. Autorul uh, amendamentului uh, a fost de domnul Cadec, a fost de acord, cât deci și PPE-ul și cred că lucrurile s-ar simplifica, pentru că în felul acesta nu va fi nevoie să avem un vot pe părți, în trei părți, ci doar pe două părți. Președinta, deci este clar că vorbim doar despre cofinanțare, dar nu vorbim despre nivelul de cofinanțare. Pentru că în felul acesta lucrurile se, se simplifică. Așadar, votăm compromisul 14 prima parte și a treia parte, nu votăm partea a doua. Elisabeth Schreiter. De exemplu, să votăm compromisul 14 fără vot pe părți, dar incluzând amendamentul oral. Asta înseamnă că avem un singur vot. Președința, da, Constanța, Din păcate, verzii nu sunt singurul grup care au cerut un vot pe părți. Deci, aș vrea uh, să ascult ce părere au ceilalți, pentru că altfel va trebui totuși să avem un vot separat uh, pe părți cu privire la partea a treia. Deci e vorba ședinta, e un vot pe părți mai bine ca să evităm orice fel de probleme ulterioare. Deci, haideți să votăm prima și a treia parte. Deci, prima parte, dragi colegi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 87 acum și îl votăm cine este pentru, împotrivă. Verificăm, fiindcă lucrurile nu sunt clare. La 87 s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 22 uh, împotrivă. Asta înseamnă că se respinge. Nu avem o majoritate pentru, deci se respinge. Îmi pare foarte rău, dar se respinge. Trecem la 80. A, mă scuzați, spune președinta. Suntem la compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 95. Amendament oral. Cine este împotriva amendamentului oral? Nu este nimeni, deci uh, uh, votăm 95 uh, amendat. Cine e pentru? Împotrivă. Modificări se adoptă. Trecem la compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. La aliniatul 19 ar trebui să avem un amendament oral. Dorea să spuneți ceva, Constanța? acest aliniat 19, uh, e bine, am avut aici o problemă de traducere și aș vrea ca lucrurile să fie clare uh, și să vedem uh, aici um, punctul, amendamentul 102. Este vorba de politica de coeziune care este în același timp inteligentă, sustenabilă și inclusivă și care joacă un rol crucial în strategia Europa 2020 și care poate să dea tuturor domeniilor de politică o contribuție pentru aceste obiective. Asta aduce dovezi uh, ulterioare cu privire la integralitatea politicii de coeziune și respinge orice fel de fragmentare a acestei politici în diversele capitole bugetare Eh, deoarece politica de coeziune ar trebui să-și aibă propriul său capitol în bugetul european. Am discutat acest lucru cu toți raportorii din eh, umbră eh, și cred că am ajuns la un compromis decent. Președinta, da, este un amendament important pentru că în felul acesta evităm riscul de a cădea într-o capcană. Deci, ce votăm acum? Întreabă președinta. Eh, vă rog, eh, votăm eh, aliniatul 19 cu modificarea pe care tocmai a propus-o Constanța. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 pentru cu a, a, a, 43 pentru, 41 potrivă cu abținere, deci s-a votat. Felicitări! Și cu asta, dragi colegi, vom observa mai târziu, dar vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de raport al lui Andrei Kovacek privind strategia UE pentru integrarea romilor și începem votul cu compromisul 1. Cine pentru? Cine împotriva? Abțineri? Se adoptă. We go now to compromise. Acum compromisul 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul numărul 11 cu amendament oral. Dacă se opune cineva amendamentului oral. Nu. Așadar votăm amendamentul 11 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, trebuie să verificăm la amendamentul 11. S-a deschis votul. Vote is closed votul și se respinge cu 25 împotriva, 18 pentru și o obținere. Acum amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva, Obținere? Se adoptă. Amendamentul 13 acum. Nu, nu, e respins. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva? Obținere? Se adoptă. Și trecem la 24, amendamentul 24, cine este pentru, cine este pentru 24, împotrivă, abține, se respinge. Acum compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, cine este pentru, împotrivă, Obține. Se respinge. 29. Comandament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Așadar votăm 29 cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? abține Se adoptă. Acum 31. Cine este pentru? 31. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm la 31. S-a deschis votul electronic. Acum s-a închis. Avem 32 pentru, 18, 18 împotrivă, deci se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul Compromisul 6, acum cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 39, cine este pentru 39, împotriva, abțineri, se respinge. Este același cu 40 și așadar votăm compromisul 7. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 44 Amendamentul 44. Nu, acesta este caduc. Așadar, trecem la 49. Votăm 49. Cine este pentru 49? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Și la 51 avem un amendament oral, dacă se opune cineva. Nu? Atunci cine este pentru 51 cu amendamentul? Cine este împotrivă? Abțineri? Nimeni? Deci se adoptă. Și acum votăm întregul raport. Am deschis votul. De da, acum votul s-a închis. Avem 39 de voturi pentru, 4 abțineri și un vot împotrivă. Felicitări! Now, dear colleagues, we go... Yes, I'm sorry, Victor Bostinaru. Da, domnul Bostinaru dorește să ceară cuvântul. Madam Chair. Doamna președinte, nu pot decât să regret că uh, uneori afilierea noastră politică poate intra în conflict cu valorile noastre europene. Oral amendment. Deoarece amendamentul meu oral nu era decât o expresie a declarației uh, repetate a Parlamentului European și a ceea ce a menționat recent Comisia Europeană. Voi uh, da un citat din Vivian Redding. Uh, e de ajuns când vedem că discriminarea devine o valoare europeană și am dorit acest lucru, declarația mea să se înregistreze. Mulțumesc! we go to point number... Bine, președinte, acum trecem la punctul numărul 6 de pe uh, ordinea de zi. E vorba de uh, raportul domnului Salvatore Carona privind Europa ca destinația turistică numărul 1 al lumii. Vă rog, dragi colegi, cei care doresc să prostească sala să o facă în liniște. There's no recess in this meeting. Nu facem nicio pauză. Domnul Olbricht și domnul Leniciac, dacă doriți să vorbiți, vă rog să o faceți pe hol. Salvatore Carona, the floor is yours. Molto... Domnul Carona, vă rog. Foarte pe scurt, pentru că e vorba de un raport care este de competența Comisiei de Transporturi și mai ales pentru că propunerea Comisiei cred eu că merge în direcția corectă și anume se dă un nou impuls sectorului turistic, sector care nu este doar vital pentru economia noastră, ci care își aduce și o contribuție hotărătoare la consolidarea imaginii Europei și a valorilor sale în lume. Așadar, consider că propunerea Comisiei reprezintă o bază solidă și convingătoare pe care se poate construi o nouă strategie pentru turism pentru următorii ani astăzi, în Uniunea Europeană este prima destinație turistică la nivel mondial. În 2008 s-au înregistrat mai mult de 370 de milioane de sosiri, aproape 40% pe plan mondial. Și în primul semestru din 2010 datele ne indică o redresare, chiar dacă mai lentă față de alte zone, uh, cum ar fi Asia, față de căderea înregistrată în 2009. Mai ales sunt în, în creștere sosirile din anumite țări, cum ar fi Brazilia, China sau Rusia. Deci turismul constituie activitate economică capabilă să creeze creștere și ocupare. Și cu puțin mai puțin de 2 milioane de uh, uh, întreprinderi care uh, reprezintă 5,2% din forța de muncă totală, industria europeană generează mai mult de 5% din produsul intern european și acest procent este în continuă creștere. Deci sectorul turistic contribuie în mod decisiv la dezvoltarea și integrarea economică și socială în Europa și mai ales în zonele rurale, muntoase, în regiunile de coastă, în insule și zonele ultraperiferice. De aici decurge nevoia de a dezvolta o politică europeană a turismului care să poată uh, scoate în evidență specificitățile ofertei turistice ale fiecărui stat membru printr-o integrare din ce în ce mai puternică la nivel european. În acest context e decisiv rolul jucat de regiuni și uh, de zonele de mm, organele locale care trebuie să fie cât mai active și să joace un rol central prin implicarea lor pe deplin într-o nouă politică, în definirea unei noi politici a turismului. Nevoie pe care Comisia a făcut-o prioritară într-o definire a unei politici strategice în favoarea unei dezvoltări uh, turistice europene și pot fi rezumate în doi termeni, competitivitate și sustenabilitate, durabilitate. Asta pe linie cu ce prevede Tratatul de Lisabona pentru că politica europeană în domeniul turismului dorește în principal să stimuleze competitivitatea sectorului. Menticare că nu ci fără a uita că nu, putea, nu poate exista o creștere economică fără o ă, dezvoltare durabilă. Proiectul meu de aviz se concentrează pe aceste două elemente centrale. Deci, pe de o parte, să facem astfel încât Europa să-și mențină prima poziție ca destinație turistică mondială și, pe de altă parte, să dezvoltăm și mai mult bogăția și diversitatea teritoriilor sale. Ne aflăm în fața unei concurențe mondiale din ce în ce mai aspre, iar Europa trebuie să propună o ofertă turistică durabilă și de calitate. Poate face acest lucru punând în valoare enormul său patrimoniu natural, istoric și cultural, prin inovare tehnologică, încercând să protejeze mediul, să aibă o formare continuă a operatorilor din sector, ameliorarea transporturilor, schimbul de bune practici între cele 27 statele Uniunii Europene, o mai mare coordonare între operatorii din sector cu un nou sal de calitate în, pentru tot sectorul. În raportul meu am pus în evidență potențialul sectorului turistic în ce privește creșterea și ocuparea, impactul său asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale în toate statele membre. Consider că este bine să ne concentrăm pe o astfel de consolidare printr-o serie de măsuri care să stimuleze competitivitatea sectorului. Mă refer aici în mod deosebit la îmbunătățirea calității ofertei, diversificarea produselor și a serviciilor, inclusiv cu apelul la noi forme de turism, dincolo de turismul sezonier, și mă refer la importanța resurselor umane și, de a profe- și a profesionalismului pentru toate formele de turism. Sigur că sunt și alte aspecte care sunt foarte importante, dar din motive de spațiu n-am putut să le uh, includ în proiectul meu de aviz, cum ar fi facilitarea vizelor în scop turistic, necesitatea de a se a institui programe de finanțare pentru IMM-urile care operează în sectorul turistic, o accelerare a punerii în aplicare a directivei privind comerțul electronic în sectorul turistic. Acestea sunt câte, doar câteva elemente. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția întrebărilor dumneavoastră. Sigur că cu contribuția dumneavoastră vom putea îmbunătăți prima propunere de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Carona, și acum raportorii din umbră, dacă doresc să ia cuvântul, vă rog. Sí, gracias, presidenta. Eh, compartimos en... Mulțumesc, doamnă președinte. În mare suntem de acord cu ceea ce a spus raportorul. Trebuie să creștem competitivitatea fără însă să uităm de dezvoltarea durabilă sau de durabilitatea turismului. Evident, eforturile de promovare a inovației sunt foarte importante, pentru că inovația este esențială pentru a asigura competitivitatea. De asemenea, trebuie să depășim um, turismul sezonier și trebuie să ținem seama și de aspectele sociale. Deci, mai întâi de toate, trebuie să insistăm pe calitatea serviciilor turistice. Oricum, uh, vom prezenta amendamente pe acest raport și vom încerca să îl îmbunătățim. În primul rând, aș, aș vrea să vă împărtășesc următoarele considerente. Suntem pentru principiul uh, subsidiarității. Uh, și nu cred că trebuie să avem uh, numai reglementări la nivel european. Tratatul de la Lisabona uh, ne acordă printre competențe și această competență pentru turism, însă trebuie să avem uh, politici active de competitivitate. În Spania, în Baleare, ne-am confruntat cu această problemă. Am fost confruntați cu o problemă a companiei Thomas Cook, pe care o cunoaște acest parlament foarte bine. De asemenea, trebuie să îmbunătățim accesul rolul IMM-urilor la finanțare. Mă gândesc în special la facilități de microcreditare. De asemenea, va trebui să continuăm să facem și propuneri de acțiuni pregătitoare, precum Calipso, sau să facem activități de uh, schimb de turiști între statele membre în afara sezonului. Și asta ne-ar ajuta să combatem doar caracterul sezonier și mă gândesc în special la turismul persoanelor vârstnice apoi se mai vorbește despre etichetare și așa mai departe. Ideea este că trebuie să evităm să creăm uh, noi etichete sau mm, mărci, pentru că acestea există deja. pentru că înainte să facem acest lucru va trebui să-i consultăm pe actorii implicați, să știm care ar fi uh, impactul unor astfel de mm, mărci. Uh, și trebuie să evităm suprapunerile. De asemenea, trebuie să promovăm și turismul maritim și uh, de coastă durabil. Și aceasta, aceasta este o nouă formă de turism despre care putem să începem să vorbim deja Comisiei. Apoi, uh, trebuie să ținem seama și de dimensiunea insulară a turismului. Se pune apoi problema promovării Uniunii Europene ca destinație turistică. Subsidiaritatea, cum spuneam, este importantă. Nu vrem să favorizăm o destinație în detrimentul altora. Trebuie să favorizăm întreaga Europa ca și destinație turistică. Când vorbim uh, despre promovare, lumea este un pic uh, reticentă pentru că se gândește că ar putea exista diferențe. În ceea ce privește țările emergente, Brazilia, Rusia, China și India, trebuie să avem o strategie specifică pentru a atrage turiști din aceste regiuni. Apoi avem și turismul nautic, care este important în unele zone din Europa. Apoi rutele gastronomice, uh, drumul vinului, de exemplu, sunt uh, alte forme de turism care ne vor ajuta să depășim doar caracterul sezonier al turismului. Sigur, uh, există și alte subiecte uh, dar eh, pentru multe turi- eh, destinații turistice, cum este cazul Balearilor, de exemplu, când turismul a început să se dezvolte în anii 60, am construit într-un mod care nu a fost neapărat durabil, iar acum trebuie să recâștigăm și să restaurăm aceste spații. Și de acum încolo va trebui să punem accentul pe calitate și pe, și pe durabilitate. De aceea, în următoarea perspectivă financiară, va trebui să eh, se țină seama de reconversia anumitor destinații turistice turistice. Pentru că unele destinații sunt învechite, sunt depășite și trebuie să ținem seama, cum spuneam, de calitate corelată cu competitivitatea. Și încă o dată, repet, trebuie să promovăm reconvertirea anumitor destinații turistice învechite, astfel încât să promovăm durabilitatea. De aceea cred că ar trebui să includem și acest aspect. Aș avea de asemenea un alt amendament care se referă la dezvoltarea rețelelor uh, de transport transeuropene. Este important să existe conexiuni bune în turism, pentru că dacă nu există conexiuni um, feroviare sau aeriene foarte bune, turismul nu se poate dezvolta corespunzător. Mulțumesc! Uh, doriți să vorbiți și pentru celălalt raportor din umbră, Rica Maner. Mulțumesc, doamnă președinte, stimat raportor, stimați colegi. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru pentru acest aviz foarte bun, care, după părerea mea, acoperă aproape aproape tot ceea ce trebuia să fie spus. Uh, doamna Savisari este raportor din umbră, din partea noastră, însă domnia ei nu a putut să participe la această reuniune și de aceea m-a rugat pe mine să prezint unele dintre ideile domnia ei. Doamna Savisar ar dori să sublinieze că este necesar să contrabalansăm turismul sezonier prin diversificarea turismului, de exemplu prin susținerea uh, turismului balnear, susținerea spaurilor sau prin susținerea turismului pentru tineri uh, și persoane vârstnice și persoane cu dizabilități. Un alt lucru important este uh, promovarea formelor durabile de turism în viitorul apropiat Astfel trebuie să îmbunătățim uh, peisajul și moștenirea culturală și socială a fiecarei regiuni. Pentru a ne atinge obiectivele, trebuie să punem accentul pe calitatea forței de muncă din sectorul turistic acest, acest personal uh, din turism cunoască limbi străine și trebuie să își îmbunătățească um, uh, pregătirea. De asemenea, trebuie să avem instrumente comunitare și naționale în această privință. În ceea ce privește calitatea, doamna Savisar crede că este momentul oportun să lucrăm la nivel european pentru a uh, rezolva problema calității produselor și serviciilor. De asemenea, va treb, și aceasta va contribui la îmbunătățirea imaginii sectorului nostru, sectorului turismului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hiligoin! Sí, buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Aș dori să îl felicit pe domnul meu, uh, pe colegul meu, domnul Carona, care a redactat un uh, proiect de aviz excelent. Trebuie să recunoaștem că propunerea comisiei merge în direcția cea bună, doar că eu aș dori să mai adaug unele elemente de completare. Știm cu toții că sectorul turismului are un uh, potențial important pentru că el reprezintă 10% din toată activitatea economică, deci are potențial de creștere și dezvoltare. Avem de asemenea posibilitatea ca prin turism să luptăm împotriva crizei actuale și să creăm locuri de muncă. Turismul este însă un sector transversal și de aceea trebuie să găsim toate mijloacele necesare pentru a corecta anumite probleme, probleme legate de personal angajat în sector sau probleme de infrastructură și de aceea trebuie să promovăm dezvoltarea de infrastructură și cooperarea regională și participarea tuturor sectoarelor implicate. De asemenea, este important să insistăm uh, pe turism în regiunile insulare, unde turismul este principala sursă de venituri. Cred că aceasta este o bună posibilitate de reconversie economică a zonelor care sunt afectate de depopulare. Sunt de acord cu domnul raportor că trebuie să luptăm împotriva efectelor uh, turismului sezonier și să ne îndreptăm spre diversificare. În regiunile europene există foarte multă diversitate și aceasta ne va permite să răspundem uh, intereselor acestui sector în toate aceste regiuni diferite. Și, uh, bineînțeles, trebuie să promovăm o serie serie largă de forme de turism și programe turistice. Există turismul uh, ecologic, uh, turismul um, agro, turismul, turismul educațional, uh, turismul precum cel prezentat de programul Calipso și așa mai departe. Apoi trebuie să creăm schimburi de bune practici. Toți actorii implicați trebuie să participe în acest demers. În fine, cred că este foarte bine să creăm o marcă europeană pentru a recunoaște produsele și serviciile de calitate. De aceea, cred că ar fi bine să uh, facilităm schimburile de bune practici, pentru că în unele țări din zona mediteraneană, precum Spania, suntem pionieri în domeniu. Mulțumesc, următorul vorbitor. Domnul Cavini, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Cred că ne-au prezentat o bază foarte bună pentru a dezvolta o politică adecvată de turism pentru Uniunea Europeană în ansamblul său și uh, pentru a susține această politică prin mijloacele necesare. Eu vin din capitala turistică a țării mele și știu foarte bine despre caracterul sezonier și cunosc care sunt oportunitățile, dar și provocările dezvoltării turismului. S-a vorbit despre sezonalitate. Sunt mai multe abordări pentru a rezolva această problemă, mai ales pe fondul îmbătrânirii populației. Uh, oamenii trăiesc mai mult, se pensionează, uh, mai, uh, mai târziu și de aceea cred că ar fi bine să extindem uh, sezonul turistic în Europa. Țările în curs de dezvoltare, China, India, de exemplu, Africa de Sud, uh, Uh, vor avea și ele o piață a turismului în creștere, pentru că standardele de viață cresc și acolo și oamenii vor dori să călătorească mai mult. De aceea trebuie să facilităm acordarea de vize pentru ca persoanele din aceste țări să vină în Uniunea Europeană. Țara mea se confruntă cu această problemă și probabil și altele. Cred că cea mai bună oportunitate în lume este internetul, pentru că acesta uh, ne ajută oamenii să acceseze acceseze informațiile și internetul ne ajută să, a, să ajungem la oameni la care nu puteam ajunge înainte și trebuie să le insuflăm această dorință de a veni în destinații din Europa. Pentru că pe tot teritoriul Uniunii Europene fiecare țară are propria sa atractivitate, dar cred că ar trebui să promovăm Uniunea Europeană ca un întreg și apoi statele membre trebuie să își facă la rândul lor propriile politici. Uh, anul trecut, de exemplu, în țara mea am avut o reducere de un milion de, turism, de turiști în țara noastră și țara noastră are o populație de doar patru milioane de locuitori, deci vă dați seama că reducerea este importantă. Au existat mai multe cauze, criza economică, cenușa vulcanică și așa mai departe. Dar oricum, uh, cred că o parte din această reducere s-a datorat unui marketing prost și cred că um, ar trebui cu toții să beneficiem de bunele practici și ar trebui să vedem ce au făcut țările care au avut succes în a se promova și ar trebui să luăm exemplul acestor țări. Noi uh, vom avea o schimbare de, de guvern și probabil că ar trebui să ne schimbăm uh, abordarea și sperăm că vom reuși să facem acest lucru pentru a maximiza potențialul de dezvoltare, dar și pentru a promova mai mult Europa. Trebuie să transmitem acest mesaj, trebuie să fim mai europeni și trebuie să beneficiem mai mult de faptul că suntem europeni. Putem să învățăm foarte multe din a observa ceea ce au făcut alte țări din Europa, din ce au promovat alte țări la nivel european și cred că asta va ajuta pe toată lumea, inclusiv țara mea, să-și promoveze turismul. Am o ultimă observație. Avem strategia 2020 care va îmbunătăți potențialul de turism în viitor și există acea politică a tineretului în mișcare. Avem foarte mulți tineri care circulă în Uniunea Europeană și aceasta este o oarecare formă de turism, dar vrem ca acești tineri să revină în unele destinații turistice. De exemplu, sunt foarte mulți tineri care vin la Bruxelles pentru câteva luni. După aceea ei trebuie să transmită mai departe mesajul și să organizeze și alte grupuri care să vină aici. Cred că putem să valorificăm uh, toate aceste uh, aturi, astfel încât Uniunea Europeană să devină nu doar principala destinație turistică acum, ci și în viitor, astfel încât să creăm creștere și dezvoltare economică. Mulțumesc așadar raportorului și raportorilor din umbră pentru că este o dezvoltare foarte bună. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Ο κύριος Σαγκουράκης, παρακαλώ. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra unor chestiuni importante care privește uh, totalitatea țărilor uh, noastre. Eh, deci nu, nu se vorbește despre de acest lucru în proiectul de rezoluție. După părerea mea, asta se manifestă foarte, foarte clar în, la nivelul regiunilor. Pentru că adeseori în zonele turistice suntem obligați să primim uh, un număr mare de, de turiști, de vizitatori. Eh, și asta pune probleme serioase. Infrastructura însă este rămasă în urmă în multe localități, în multe orașe chiar, avem astfel de probleme. Deci problema infrastructurii este una esențială. Asta e prima chestiune. A doua. Nu știu ce se întâmplă în celelalte țări. În Grecia însă zona de coastă este foarte, foarte mare Uh, și uh, există aceste plaje și aceste zone de coaste private la care nu există acces, ceea ce înseamnă că oamenii nu se pot duce acolo să profite, să facă plajă, să se scalde și mai departe. În al treilea rând, birourile și agențiile turistice uh, sunt uneori înșelătoare și induc oamenii în eroare. Oamenii vin în Grecia, în vacanță și Până când să se întoarcă, întreprinderea respectivă, agenția, biroul a dat faliment. Deci cum să se mai întoarcă acasă? Apoi, zonele e, turistice supraaglomerate. Sigur că este foarte bine și toată lumea este pentru dezvoltarea turismului, dar atunci când turismul nu servește decât la îmbogăți pe unii, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Rodos, în Corfu și dumneavoastră știți foarte bine, doamne președinte, nu știu dacă mai știu și alții, ei bine, există un nivel de suprapopulare, de aglomerare și situația este foarte dificilă. De aceea aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că uneori condițiile de lucru sunt absolut mizerabile, fie că e vorba de vasele de croazieră, fie că e vorba de hoteluri. Uh, se întâmplă să avem uh, tineri uh, lucrători care lucrează în acest sector și care vin din România, din Bulgaria, din Polonia, din Cehia și care lucrează în aceste unități turistice grecești uh, la o, cum, și primesc 5, eu știu, 10 euro pe zi, deci niște salarii de, mizere, de mizerie, sub pretextul formării profesionale. Uh, Știți foarte bine că în urma uh, deciziei privind cabotajul s-au luat uh, niște, există niște consecințe privind turismul de croazieră. Or, nu se vorbește deloc despre treaba asta în proiectul de rezoluție, deși avem de-a face cu un sector foarte important. În condițiile actuale însă, cu echipajele foarte prost plătite, condițiile de lucru foarte proaste, nu e deloc ușor, mm, ci e chiar complicat. Regret de asemenea faptul că la punctul 8 Cred că s-a strecurat o greșeală de traducere. Se spune acolo că persoanele în vârstă eh, pot să reprezinte o piață eh, cu un potențial de creștere foarte puternică. Eh, e prima oară când citesc un text în care se spune că persoanele constituie o piață și pe deasupra și cu un potențial de creștere foarte mare. Mulțumesc, doamna președinte. François Alphonse. Mulțumesc, doamnă președinte. O să intervin în numele raportorului nostru din umbră, care, domnul Trebălăscar, nu a putut să rămână până la sfârșitul ședinței. Având în vedere că, sigur, turismul este o activitate foarte importantă și contribuție la PIB și ca ocupare, eh, cât și cu efectul de pârghie pentru deblocarea economiei la nivel local și regional, este uh, un lucru foarte important, uh, pentru că acest efect de pârghie se exercită în special în zonele rurale, în zonele muntoase, în zonele de coastă, insule, deci toate aceste zone care au în general probleme importante de dezvoltare. Pentru noi, așadar, uh, analiza activității turistice este foarte importantă. Și trebuie să facem acest lucru concentrându-ne pe zonele și pe țările de primire, unde Există categorii dificultăți structurale, lipsa de apă, cum a arătat Comisia, dar cred că trebuie să mergem chiar mai departe și să ne gândim să reducem uh, consumul de apă potabilă. Trebuie să ne punem niște întrebări în legătură cu anumite proiecte care pun o presiune serioasă asupra resurselor naturale. Și asta deoarece pentru noi și asta a rezultat uh, din analize, 60% din activitățile turistice în Europa depind de calitatea mediului natural. Deci nu trebuie să omitem această chestiune. Uh, pe de altă parte, constatăm că 80% din turismul internațional se face prin intermediul unor structuri foarte agresive pentru mediu și care uh, reprezintă un model depășit de dezvoltare turistică. Acest lucru contravine uh, Uh, interesului zonelor uh, turistice, cât și preferințelor pe care turiștii de astăzi le au uh, în favoarea zonelor unde natura este protejată, unde există o natură și o cultură tradițională care rămân vii și unde, într-adevăr, există o continuare a acestora. De aceea noi susținem noile forme de turism alternativ, adică și să promovăm un echilibru între cerințele economice, sociale, ecol și ecologice. Acest uh, turism alternativ uh, a fost un succes peste tot unde s-a dezvoltat. Uh, el permite nu numai o mai bună pătrundere a activității turistice în țesutul social, ci și păstrarea peisajului și resurselor locale, care în felul acesta își vor păstra atracția turistică. În concluzie, Uh, turismul, cultura și mediul sunt niște sectoare interdependente uh, și trebuie să ținem seama de faptul că turismul trebuie regândit și redesfășurat într-o direcție alternativă, astfel încât să asigure o dezvoltare armonioasă și o utilizare eficace a resurselor uh, naturale și de mediu. De aceea am făcut aceste propuneri și participăm la dezbaterea amendamentelor. Mulțumesc! Mulțumesc, François. Erminia Mazzoni acum. Grazie, Eu cred că... Mulțumesc, eh, doamna președinte. Eu cred că această strategie politică a Comisiei este un semnal pozitiv față de abordarea Uniunii eh, a acestor noi competențe de care dispunem. Deci eu îmi exprim aprecierea. Avizul eh, domnului Carona este unul este exprimat într-un document complet și care poate fi susținut. Într-un spirit uh, de colaborare îmi permit însă să formulez anumite observații care sper eu că pot fi întâmpinate ca sugestii pentru a ameliora uh, Până la urmă, orientarea generală a Comisiei noastre, și anume să ne bazăm pe calitatea turismului și pe diferențiere, este un lucru fundamental și în această logică îmi permit să semnalez dar poate în ce privește calitatea, această orientare spre calitate, noi am putea eventual să subliniem, cum s-a mai întâmplat și în alte comisii, o legătură între inițiativele îndreptate spre anumite tipuri de turism și sprijinirea acestora și protejarea unei mărci europene care să țină cont și de protecția patrimoniului și a siturilor UNESCO. Deci să facem o legătură între această marcă cu un alt atu pe care, de care dispunem noi din Europa și să facem legătura aceasta foarte vizibilă. Pe de altă parte, diferențele între diversele tipuri de turism cred eu că sunt importante și trebuie legate de tot atât, tot atât de importantul indicator pentru promovarea unei formări mai calificate, ca aceasta să fie specializată în funcție de diversele oferte turistice pe care le vom putea promova. Și, în ultimul rând, repetând faptul că această acțiune strategică este una foarte pozitivă, cred că e important ca mai ales Comisia noastră să fie atentă și să nu permită ca politica turismului și tot ce se leagă de ea să fie desprinsă de politica de coeziune, de politica regională. Se face această referire la punctul 3 al avizului, dar poate că ar trebui mai bine subliniată. Eu cred că e important să introducem o referire la nevoia specifică pe care o avem de a garanta protecția consumatorilor în acest sector. Pentru că, după cum sugerează raportorul la punctul numărul 7, e important, sigur, să promovăm dezvoltarea tehnologică și să utilizăm noile instrumente pe care ne le pune la dispoziție tehnologia, dar tot astfel nu putem să nu ne gândim la faptul că aceste noi instrumente uh, ne fac să ne gândim și la noi garanții, mai ales în acest sector deosebit de delicat. Deci cred că ar fi bine să facem o referire și la acest lucru și apreciez referirea făcută la IMM-uri, dar și în acest caz cred că având în vedere procentul foarte mare a IMM-urilor care activează în acest sector. Poate ar fi bine să sugerăm Comisiei niște măsuri țintite spre IMM-uri care au nevoie de mai multă protecție. Mulțumesc. Thank you. Uh, Mulțumesc foarte mult. O să vă rog însă să fiți cât mai succinți cu putință pentru că nu mai avem uh, foarte mult timp la dispoziție. Vreau să vă spun uh, că trebuie categoric să protejăm uh, patrimoniul natural uh, în industria turistică. Înainte de a discuta acest raport, am folosit și rețeaua Natura 2000. Există niște norme potențiale care pot fi folosite pentru a proteja potențialul natural. Mulțumesc! Avem dorești să răspunzi pe, pe scurt? Da, foarte pe scurt. În primul rând, mulțumesc uh, tuturor pentru atenția absolut fără caracter formal. Eu cred că, tocmai uh, pentru că este un document important, din dezbatere, eu cred că există toate condițiile pentru o consolidare a acestui aviz și toate părerile pe care le-am auzit aici sunt foarte convingătoare, deci aspect uh, am, aștept amendamentele. Aș avea un lucru de spus domnului Angurakis în ce privește definiția. Nu știu dacă o fi vreo problemă cu traducerea, dar raționamentul e unul foarte simplu. Având în vedere că Europa e unul din continentele cu o durată de viață din cele mai uh, lungi, deci sunt din ce în ce mai multe persoane vârstnice care reprezintă din toate punctele de vedere uh, o nouă forță, nu e o marfă, ci o forță care poate să fie, poate să fie utilă, în primul rând, pentru ei înșiși și apoi, în același timp, și pentru acest sector al turismului, dar, în general, pentru întreaga economie. Deci eu cred că sunt întrunite toate condițiile, aștept uh, cu interes amendamentele, care sunt sigur că marea lor majoritate pot consolida acest document și cred că putem face o treabă foarte bună. Mulțumesc tuturor! Președinte, mulțumesc și eu pentru acest schimb de opinii. Acum, singura decizie pe care trebuie să o luăm astăzi este termenul de depunere a amendamentului, de amendamentelor 3 februarie la orele 18. Și cu asta trecem la următorul punct de pe agenda noastră, primul schimb de opinii pe baza documentului de lucru pregătit de Marcus Piper ca răspuns la uh, cel de-al uh, cincilea raport uh, privind coeziunea al Comisiei, strategia pentru politica de coeziune după 2013. Vreau doar să vă informez că este un prim schimb de opinii și când Marcus Piper își va prezenta proiectul de raport, sper că vom mai avea din nou ocazia să avem o bună discuție și cu asta îl rog pe Marcus să își prezinte introducerea. Ja, vielen Dank. Frau Vorsitzende. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Deci vorbim despre cel de-al cincilea raport asupra coeziunii, dar și de strategia pentru politica de coeziune după 2013. Despre asta, cu asta se ocupă raportul meu. Pe baza raportului meu vreau să mă concentrez pe două aspecte. În primul rând, pe acest, acest uh, cel de-al cincilea raport asupra coeziunii și apoi asupra comunicării Comisiei privitoare la concluzii. Sunt principale două documente. Sigur că și în acest caz uh, rapoartele din colegilor sunt importante. Vă prezenta raportul pentru strategia realizării politicii de coeziune până în 2013 și celălalt raport privind strategia Lisabona și strategia UE 2020 și politica de coeziune. Acum aș dori să mă concentrez mai mult asupra documentului de lucru și, bine, înainte de a face o propunere de regulament, trebuie să ne ocupăm în detaliu de problema de care s-a ocupat Comisia Europeană. Deci, pe viitor, mă voi concentra pe teme specifice și nu vreau, de exemplu, să mă limitez doar la dimensiunea urbană, la obiectivul 3 sau așa mai departe. Astea sunt rapoarte specifice care ar trebui să fie limitate ca atare. Din ce, în ce privește raportul meu, eu aș vrea să structurez în mod diferit și vă cer uh, sprijinul. Adică, rezultatele politicii de coeziune între 2000 și 2010 și valoarea adăugată plus valoarea la nivel european. Asta ar trebui să fie fundalul uh, documentului meu. Și din acest motiv aș dori să pun uh, în prim plan chestiunile negative. Aici putem să ne dăm și noi contribuția și în ce privește, uh, asta în ce privește propunerile comisiei. Aș avea câte observații de făcut. În principal sunt de acord cu părerea conform căreia avem nevoie de o abordare care să se referă la rezultate, avem nevoie la indicator pentru a face o, evalu- pentru a face o evaluare. Cred că aceste propuneri uh, în legătură cu uh, o conexiune care poate fi făcută cu strategia UE 2020 sunt uh, convingătoare și cred că se referă la necesitățile pe, pentru politica de coeziune prin strategia UE 2020. Acum, stimulentul regional reprezintă un punct important în ce privește implicarea statelor membre, atât în ce privește conținutul, cât și pentru controlul utilizării finanțării. Așadar, sunt de acord cu Comisia în acest punct, însă există necesitatea în ceea ce privește propunerile de uh, uh, punere în aplicare să se obțină acceptarea Parlamentului și o european și a statelor membre. Tre- pentru mine este o provocare pentru noi tuturor. Aici nu există o definiție suficient de uh, uh, precisă în ce privește plus valoarea europeană, mai ales în ce privește politica de coeziune. Uh, tot ce s-a spus până acum în ce privește indicatorii, obiectivele, evaluarea, rămâne la un nivel foarte teoretic. Poate am putea să fim mai concreți, dar și în acest caz trebuie să impulsionăm Comisia pentru ca între timp să vină cu lucruri mai concrete, să vedem un rezultat tangibil în ce privește condiționalitatea și parteneriatele de dezvoltare. E bine, suntem de acord, dar și în această ocazie vă că rămânem la un nivel prea teoretic și aici vrem să vedem mai concret cum stau lucrurile, să intrăm în profunzime. Mă preocupă faptul că aceste parteneriate pentru dezvoltare se limitează până acum la statele membre. Mă întreb cum putem să facem ca regiunile să-și asume într-un mod coerent o răspundere majoră în acest proces și să fie implicate în mod chiar obligatoriu și deci să se facă diferența între state membre și regiuni. Cred că e fundamental acest lucru pentru succesul nostru și succesul politicii de coeziune. Uh, comisia va face 36 de întrebări, uh, va fi, este un lucru foarte ambițios, sau eu voi face 6 întrebări, nu știu dacă voi obține un răspuns la toate cele 36 de întrebări ale mele. Uh, dar vreau să subliniez că strategia 2020 este una cu caracter transversal. Eu așa o văd și inclusiv din punctul de vedere al politicii de coeziune trebuie să ne ocupăm de ea în mod sustenabil, durabil. Până acum lucrurile nu mă satisfac. Vorbim de structuri și de obiective, inclusiv cu linii de buget. Până acum lucrurile n-au mers atât de rău pentru ce privește perioada 2007-2010, trebuie să facem o evaluare, trebuie să avem o structură pentru evaluare și avem nevoie și de o, un cadru de șapte ani care trebuie menținut. În ce privește strategia UE 2020, am o preocupare în ce privește infrastructura, inovarea, uh, protecția mediului, sunt convins că sunt uh, corect puse problemele, dar îmi pun o problemă. Când ne referim la obiectivele fundamentale, vorbim, de exemplu, de reducerea uh, de, mă rog, penalizarea celor care utilizează greșit aceste fonduri. Charakter der Kohäsionspolitik verlassen. Ob wir jetzt nicht dabei sind, die Sozialpolitik sau să vedem cu abandonul școlar ce se întâmplă în asemenea cazuri, poate trebuie să europenizăm mai mult politica socială. Pentru mine asta e o problemă fundamentală. Cum putem să implicăm școlile sau asociațiile, organizațiile sociale, pentru ca să există o structură a fondurilor utilizate în acest mod. Aici nu sunt foarte de acord cu strategia UE 2020. Ar trebui să avem o definiție mai precisă, pentru că dacă politica educațională a unui stat nu se bucură de succes, atunci asta este o răspundere politică. Uh, și până la urmă se poate chiar ajunge la schimbarea unui guvern pentru un eșec al, uh, al unei reforme în educație, să spunem. Acum, în ce privește finanțarea, trebuie să ne punem de acord cu o punere în comun a sarcinilor, dar asta inclusiv cu parteneriatele pentru dezvoltare. Aici trebuie să uh, punem accentul asupra regiunilor. Un aspect care nu e, e uh, suficient de hmm, pozitiv pentru mine în strategia 2020 e că poate se pune prea mult accentul pe energia ecologică, verde și cer scuze doamnei Schroeder, poate că energia nu e toată doar ecologică și regenerabilă. Infrastructurile uh, sunt uh, esențiale pentru o politică regională de succes. Nu e vorba doar de axele, uh, marile axe de transport, să ne gândim de utilizarea rețelelor TEN, Trebuie să ajutăm și regiunile să fie implicate și să fie mai bine legate între ele. Papier stehen. Ich möchte ein... În întrebările mele la care m-am referit uh, și în documentul de lucru se pune și problema tehnică a controlului financiar, uh, o eliminare a birocrației. Vorbim și de PIB, și să vedem ce, alte indica- ce alți indicatori pot fi introduși. Apoi există și aceste categorii intermediare. Eu cred că trebuie să facem o reflexie și la consecințele introducerii unei noi categorii. Trebuie să ne gândim și la ajutoarele pentru uh, întreprinderi. Aici am o poziție destul de critică și voi încerca să vin cu propuneri concrete eu vreau să mă refer la o apropiere a fondului de coeziune cu FESER și apoi o legătură între, pentru, între fondul de globalizare, de ajutare la globalizare și fondul social european. Aceste, toate aceste chestiuni pot fi simplificate din punct de vedere tehnic. Poate vă va surprinde, dar mă voi referi și la extinderea Uniunii Europene, pentru că și asta este un punct important pentru politica de coeziune. Noi nu putem să nu ținem cont de acest lucru. Nu putem să, să acționăm ca și cum din extindere nu ar decurge consecințe și pentru politica de coeziune, pentru că structurile statelor membre în, ce privește, în, în perioada negocierilor de aderare se referă și la instrumente de investiții cum ar fi IPA. Apoi, vreau să mai spun că Până acum am discutat la un alt nivel, cu puncte de vedere diferite, însă există multe teme care încă nu au fost evocate aici în Parlament. Noi avem acum codecizia și noi putem fi eficienți doar dacă suntem uniți și acționăm compact. Eu voi încerca sigur, să găsesc compromisuri, voi încerca să uh, uh, uh, fiu cât mai constructiv și cred că vom avea discuții foarte fructoase. În încheiere vreau să spun, în primul rând, că implicarea Comisiei pentru Ocupare, conform articolului 50, nu îmi convine prea mult. Aici va fi o provocare importantă, dar ce dimensiunea regională nu trebuie să uh, iasă din sfera noastră de competență, de, deși, mă rog, uh, decizia a fost deja luată. Deci ne putem concentra asupra mai puținor sectoare. În ce privește calendarul și foaia de parcurs, pot să spun că pe 21-22 martie e prevăzută audiere, mai ales în ce privește raportul meu va fi prezentat proiectul de raport pe data de 12 aprilie, teoretic, și apoi votul în regii va avea loc din nou în 12 martie și probabil că se va vota în iunie în plenară. Și aștept cu interes discuțiile ulterioare și uh, vă acord toată încrederea. Mulțumesc și acum dau cuvântul dacă doresc raportorilor din umbră. Poate George. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru această analiză excelentă în acest document pe care l-a întocmit. Acest document de lucru este o bază de discuție excelentă pentru că definește liniile mari uh, la care trebuie să lucrăm în acest raport. De exemplu, aspecte legate de coordonarea între diferitele niveluri guvernamentale, alocarea și concentrarea fondurilor sau uh, influențele reciproce ale diferitelor politici și programe. Dar există și alte puncte asupra cărora cred că vom avea divergențe și pe care va trebui să le analizăm în detaliu. Cred că depindem foarte mult de condițiile macroeconomice și de reformele care se fac la nivel de infrastructură. Depindem de asemenea de nivelul de cofinanțare, de ajutoarele intermediare, de politica de vecinătate. Toate acestea au o influență asupra ceea ce ne propunem să facem. De asemenea, trebuie să ținem seama și de perioada de programare, de prioritățile de activitate și așa mai departe. Iată, atât am avut de spus. Mulțumesc, Rica Maner. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului și să îl felicit pentru această primă fază, pentru că acest document de lucru um, reprezintă o bază extraordinară pentru activitatea noastră. Și cred că abordarea pe care ați adoptat-o este una excelentă și aș vrea să vă susțin uh, cât pot mai bine. Într-adevăr, va trebui să vedem cum pot fi corelate aceste obiective ale strategiei 2020 cu obiectivele politicii de coeziune post-2013. Va trebui să avem o politică coerentă la nivelul întregii Uniuni Europene care acordă o atenție deosebită în special acelor zone care sunt dezavantajate din punct de vedere natural. Apoi se pune problema valorii adăugate la nivel european. Este o chestiune care a fost adoptată și în Comisia SURE. Și cred că uh, va trebui să găsim elementele de valoare adăugată pe care le poate aduce politica de coeziune, pentru că sunt foarte multe domenii în care putem găsi valoare adăugată. De asemenea, este excelent faptul că ați subliniat importanța dezvoltării și cercetării. Este cu atât mai important cu cât uh, vrem să îmbunătățim infrastructura de cercetare din statele membre. Nu este suficient să alocăm uh, bani după bani statelor membre pentru a face cercetare structurile statelor membre trebuie să fie în ordine pentru ca acestea să poată folosi banii în mod corespunzător și de aceea în această privință există destul de multe diferențe între statele membre. Programele de cercetare și dezvoltare ar trebui să fie mai bine corelate cu programele de dezvoltare regională. În țara mea, de exemplu, în Finlanda, există ă, spațiu de îmbunătățire și astfel vom obține rezultate mai bune și mai durabile de pe urma cercetării. Inovația este un alt domeniu foarte important care ar trebui să facă parte din activitățile de cercetare și dezvoltare. De cele mai multe ori, inovația este lăsată în afara ecuației. În Uniunea Europeană avem uh, foarte mult uh, loc de îmbunătățire pentru a promova inovația. Se folosesc foarte mulți bani pentru a încuraja inovația, aproape la fel de mulți bani ca și în Statele Unite, dar um, profitul sau rentabilitatea pe care o obținem în urma acestor inovații este mult mai mică decât în Statele Unite. Mi se pare de asemenea că ați, excelent că ați menționat programul EMPI și cooperarea internațională, cooperarea cu țările terțe. Poate că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva ar fi mai bine să ne asigurăm că acest program uh, se va afla Um, sub uh, auspiciile dezvoltării regionale. Așa vom putea avea o influență mai mare, pentru că acum uh, Direcția Generală pentru Relații Externe se ocupă de acest program și există câteva probleme la acel nivel. De asemenea, rezultatele care pot fi obținute în urma programelor trebuie să poată fi mai ușor de măsurat și pe termen mai lung. Și trebuie să ne asigurăm că aceste programe vor continua și după oprirea finanțării. Ați uh, vorbit despre îmbătrânirea populației europene de mai multe ori în proiectul de raport și ați spus că această problemă este cu atât mai pregnantă în uh, zonele cu densitate redusă a populației și cu atât mai mult uh, în țările sărace, dar este o problemă și în țările mai bogate. De aceea este important să acordăm o atenție deosebită acestor chestiuni și sper că în raportul final veți face câteva sugestii legate de modul în care putem sprijini aceste regiuni din Europa care, în care populația îmbătrânește mai mult decât în celelalte. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Sigur mai aveți multe de făcut. Doamna Schletter, vă rog. Mulțumesc. Cred că trebuie să vă spun că acest document de lucru nu este baza raportului, ci o bază de reflexie. Cred că trebuie să ne punem de acord asupra a ceea ce dorește Comisia cu privire la reforma fondurilor structurale. Este în regulă ce ați făcut, dar eu aștept documentul uh, mai bine pus la punct. Nu știu dacă putem să răspundem la toate aceste 36 de întrebări, întrebări pentru a ne formula o poziție. Und, um... Și să ne concentrăm asupra acestor faimoase 36 de puncte. Dar în ce privește legătura dintre politica de coeziune și Europa 2020, există un răspuns clar în ce spunea Marian Albrecht la Comisia Sure care a descris structura diverselor politici. Strategia 2020 reprezintă o acțiune la nivel interguvernamental în cadrul celei uh, metodei de coordonare, metodei deschise de coordonare, a fost elaborată această propunere, deci Comisia a făcut propunere care apoi au fost uh, modificate, sigur, prin contrapropunerile statelor membre. Deci e vorba aici în mod substanțial să înțelegem care este legătura între politica Uniunii Europene și politica statelor uh, membre, inclusiv în domeniile politice în care competențele sunt exclusiv naționale, dar se manifestă necesitatea unei coordonări la nivel european acest tip de colaborare are un efect indirect inclusiv asupra coeziunii. Albrecht spunea pe drept că nici un stat membru nu-și va transforma propria structură sau structura propriului buget doar pentru că există această strategie 2020 pentru, ultimii, pentru următorii 10 ani. Asta nu înseamnă că statele membre nu doresc pe fond să realizeze această strategie ci înseamnă doar că nu doresc să elimine structure, pro, structuri proprii care au fost dezvoltate în cursa multor zeci de ani sau sute de ani. Dar și această evoluție este o componentă a integrării europene. Există tradiții cu diverse motivații. Sigur că și la baza Fondului pentru Coeziune este o motivație pe care eu n-aș dori, un motiv pe care eu n-aș dori să-l abolesc eu n-aș ca acest fond să intre în Fondul European de Dezvoltare Regională și aș fi mai degrabă în favoarea introducerii Bine, și asta și pentru că asta, pentru asta ar fi nevoie de o nouă bază juridică și nu cred că va apărea asta în așa uh, puțin timp. Uh, noi verzii considerăm că se pot susține propunerile domnului comisar Han uh, din această dimineață în acest sens. Așa cred că ar trebui structurat raportul, ar trebui să spunem foarte clar care anum, cu care anume propuneri ale comisiei suntem de acord și pe care le vom susține. Poate și pentru că statele membre ar putea avea poziții divergente și este un lucru important pentru că noi și Comisia suntem instituții europene care trebuie să se întrebe cum pot ajunge la un compromis și între regiuni sau cu regiunile și statele membre. În mod teoretic am putea inclu- inclusiv să nu susținem Comisia în această bătălie. Multe din propunerile avansate de Comisie nu sunt valide. Altele sunt echilibrate și ponderate. Deci mi-ar plăcea ca în acest raport să se spună această, cu această propunere a Comisiei suntem de acord și o susținem, pe asta trebuie să modificăm, pe asta altă nu ne convine. Și cred că ar fi mult mai util să structurăm raportul în acest mod și nu să începem să ne, ne referim la un articol sau altul al regulamentului și să le, astfel să-l facem mai puțin uh, lizibil. Deci aș dori ca Marcu să se concentreze nu doar asupra indicarea indicării conținutului, ci și să încerce să găsească majorități în uh, Parlament. Ca să evităm ca peste 10-20 de ani multe regiuni să nu cadă victime ale unor aluviuni sau inundații și să nu beneficieze de niciun fel de ajutor. E un scenariu care ar trebui indicat sau ne-am putea gândi la o ipoteză în care agricultura nu mai poate produce din cauza uh, încălzirii climatice. E vorba de supraviețuire, până la urmă este în joc supraviețuirea multor multor zone din uh, Uniunea Europeană, zonele de coastă, insulele, regiunile uh, amenințate de secetă, mai ales din sud. Eu nu vorbesc doar de Renania de Nord-Vestfalia, ci de multe regiuni europene și trebuie să vorbim de toate, aceste de toate aceste uh, lucruri. Uh, cu utilizarea teritorială a fondurilor europene pentru dezvoltare regională uh, Uh, și aici trebuie să discutăm uh, această uh, problemă. Noi credem că Fondul European pentru Dezvoltare Regională este mult mai funcțional și oferă mult mai multe perspective decât Fondul de Regrupare pentru Cooperare Teritorială, care e un instrument care a fost creat doar pentru un uh, interval scurt de timp. Dar acestea fiind spuse, mi-ar plăcea să văd care, să știu care vor fi pozițiile grupurilor uh, privind cele 36 de grupuri ale, uh, uh privind cele 36 de puncte. Trebuie să avem timp să facem acest lucru, pentru că dacă nu ar fi prea devreme să votăm în aprilie. Sunt 36 de puncte pe care trebuie să le discutăm, să le aprofundăm și este urgent necesar și sper ca și raportorul să sugereze acest lucru. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acum știm care sunt uh, direcțiile și în uh, acest al cincilea raport de coeziune. Și acum, de fapt, uh, noi intrăm mai degrabă în detalii, iar documentul pe care ni l-a prezentat raportorul astăzi este o bună bază de pornire. Unele chestiuni au fost discutate de dimineață cu domnul comisar, de exemplu, zonul, um, rolul zonelor urbane și um, stimulentele de performanță. În această după amiază aș dori să mă refer la problema infrastructurii. Mă bucur că raportorul a menționat acest lucru. Știm, de exemplu, că în programele actuale, aproximativ 70% din finanțare merg pe agenda Lisabona, sprijin pentru întreprinderi, educație și așa mai departe. Dar din această cauză nu rămân foarte multe fonduri pentru proiecte importante de infrastructură și în zona de unde vin eu sunt necesare în continuare uh, lucrări de infrastructură, transport, uh, bandă largă, energie și așa mai departe. Deci vrem să ne asigurăm că avem finanțarea suficientă pentru proiectele de infrastructură și după 2013. Apoi aș dori să mă refer la uh, ratele de intervenție care sunt menționate în uh, documentul raportorului. În Regatul Unit am observat că se fac uh, reduceri uriașe ale cheltuielilor publice și va deveni tot mai dificil să asigurăm cofinanțarea pentru fondurile europene și de aceea va trebui să vedem care sunt uh, mecanismele de intervenție atenție. Poate că în prima parte a următoarei perspective financiare trebuie să ne asigurăm că aceste rate de intervenție sunt cât mai mari cu putință și cred că acesta ar fi un ajutor imens pentru noi. În al treilea rând aș dori să mă refer la un lucru care se regăsește la pagina 5 din raport și anume rolul autorităților locale. Cred că autoritățile locale joacă un rol extrem de important în fondurile structurale, în uh, elaborarea proiectelor și în implementarea acestora. Dar dar vrem să ne asigurăm că autoritățile locale sunt implicate în totalitate în următoarea rundă de programare. Acestea trebuie să fie implicate în uh, convenirea priorităților și dezvoltarea contractelor. Aceasta nu trebuie să fie lăsată doar la nivel regional și la nivel național. Autoritățile locale trebuie să fie implicate în stabilirea priorităților. Știm că comisarul este angajat să facă acest lucru, dar trebuie să găsim o modalitate pentru a garanta că acest lucru se și întâmplă în viitor. Mulțumesc, domnul Langurakis. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că raportul domnului Piper ne dă posibilitatea să intrăm într-o dezbatere aprofundată cu privire la obiectivele și conținutul politicii de coeziune. Întrebarea mea pentru domnul Piper este următoarea. La pagina 3 văd că libera circulație a persoanelor și, în general, piața liberă uh, elimină inegalitățile între regiuni. Aceasta ar fi tendința. Întrebarea pe care vă pun este următoarea. Raportorul spune că, potrivit dumnealui, aceste inegalități vor fi eliminate de piața unică. Însă nu este foarte sigur că piața unică în sine va elimina inegalitățile care există între regiuni și țări. Pentru că altfel de ce ar spune după părerea mea? Eu am o întrebare. Aș vrea să vă să vorbim despre raportul domnului Micolașici. Uh, am discutat despre acest raport și l-am votat. Dumnealui, domnul Micolasici, își exprimă regretul că doar 19 țări au furnizat toate elementele care interesează fondul de coeziune. Poate că ar trebui să studiem aceste 19 seturi de date, să vedem dacă există sau nu convergență. Aceasta ar fi prima întrebare. Mai am o întrebare. Se vorbește foarte mult despre strategia 2020. După părerea mea, această strategie 2020 nu va face decât să crească inegalitățile în loc să le reducă. Și atunci, întrebarea care se pune este următoarea. Ar fi dificil să cerem cuiva să facă o comparație între regiunile din Uniunea Europeană pentru a vedea uh, dacă se aplică criteriile strategiei 2020. Ar fi interesant să vedem care sunt rezultatele unei astfel de comparații. Care ar fi rezultatele dacă nu am avea fondurile regionale? Convergență sau divergență? Nu cred că este atât de greu de făcut o astfel de comparație. După părerea mea, programele regionale au sens doar dacă corectează aceste discrepanțe și cred că am putea să facem acest lucru ca și cu strategia de la Lisabona. Ori noi nu avem acum nicio analiză, nu știm ce s-a întâmplat. De aceea solicit să procedăm astfel ca să vedem apoi rezultatele și după aceea vedem și care sunt sumele necesare pentru a corecta decalajele. Thank you, Mr. Deutsch, please. Mulțumesc. Acum domnul Deutsch. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, dragi colegi. Și eu doresc să mulțumesc raportorului eh, care a produs un document excelent. S-au făcut o serie de contribuții foarte interesante și eh, nu o să spun acum eh, cele care, cu care sunt de acord și cele cu care nu sunt de acord. Vreau însă să mă concentrez pe metoda de lucru și să comentez în, despre asta. Cred că metoda de lucru este excelentă, cea pe care o propune raportorul. În forma de chestionar, pentru că pune acolo niște întrebări foarte serioase. Știu că sunteți o persoană foarte serioasă, domnule Piper, și cred că această metodă de lucru va da uh, Uh, roade foarte bune. Eu am de gând să răspund la toate cele 36 de întrebări în scris și aș uh, recomanda uh, și colegilor mei să facă la fel și să accepte această metodă de lucru care ni s-a propus. Așa că Marcos o să, o să aibă foarte mult de citit, dar sunt convins că de fapt asta a și dorit, a pus întrebările ca să primească niște răspunsuri. Ei, în momentul în care o să aibă răspunsurile noastre scris, scrise, Uh, va constata că în felul acesta toată lumea își poate aduce contribuția la raport și raportorul va vedea uh, exact care sunt elementele critice, care sunt elementele în care toată lumea este de acord sau în care există un acord între uh, grupurile politice și va putea să gestioneze treaba asta pe baza unei liste de control, să spunem, pentru a vedea unde există acord și unde nu este acord și este nevoie de dezbatere ulterioare. Aș sugera colegilor să accepte această metodă de lucru. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc foarte mult. Sper că nu toată lumea din comisia să aibă aceeași idee să răspundă la toate cele 36 de întrebări. Marcus, ai cuvântul, nu știu dacă dorești să răspunzi în acest moment. Am spus că, Marcus a spus, o să avem discuția, o să avem audierea, o să avem raportul. Deci cred că vor fi discuții uh, în lunile următoare înainte de votul final, dar nu știu dacă Marcus nu dorește să răspundă în acest moment la unele dintre comentariile care s-au făcut în cadrul grupului. Marcus? Da, asta poate fi o primă rundă de discuție. Mi-am notat ce au spus colegii, colegii și doresc să le mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-au acordat acestei uh, metode. Da, vreau să spun uh, într-adevăr că este vorba de o... trebuie să existe o foarte bună coordonare a diverselor niveluri uh, ale autorităților. Trebuie să ne ocupăm și de macroregiuni la obiectivul 3. Macroregiunile poate să prezinte într-adevăr un subiect uh, special. Perioada de planificare uh, va fi inclusă în raport Uh, într-adevăr, discuțiile își uh, aduc valoarea lor adăugată, dar în ceea ce mă privește, atunci când încerc să combin politica de cercetare cu programele europene, într-adevăr, este o idee foarte bună, o metodă esențială și căreia îi voi da curs. Avem și instrumentul de uh, preaderare care ne poate ajuta, ne poate ajuta și el, poate ajuta regiunilor și Mă bucur foarte mult că s-a vorbit despre demografie și schimbările demografice, care și ele trebuie să ocupe un rol important în raport. Uh, sunt convins că nimeni nu a dorit să uh, rateze elementele esențiale. Ideea este să ne concentrăm pe viitor și să o facem într-un mod foarte pragmatic Ați spus că este vorba, într-adevăr, și a venit timpul să abordăm acum aceste chestiuni. Nu cred că Uniunea Europeană va pluti, ca să zic așa, în apă. Haideți să nu panicăm în felul ăsta. Eu am mai multă încredere în viitorul nostru decât aveți dumneavoastră. Un alt coleg a comentat cu privire la piața unică. Uh, sigur că piața internă îi reprezintă o bază a creșterii economice. Este instrumentul Uniunii Europene care permit Uniunii să se pregătească în continuare în vederea globalizării. Și dorim să vedem că un număr cât mai mare de regiuni uh, uh, se dezvoltă și cunosc o creștere economică. Și puteți citi diversele studii eh, regionale. Eh, până la urmă, piața e baza eh, întregii dezvoltări. Sigur însă că trebuie să avem instrumente mai bune și metode mai bune pentru a permite regiunilor sărace să aibă un acces mai bun la resursele pieței unice. Așa văd eu lucrurile. Cât privește Europa 2020, într-adevăr, dorim să găsim indicatorii care să ne permită să facem o comparație și o analiză transversală. Analizăm situația de fapt și ne întrebăm cum va arăta această stare de fapt peste 5 ani. Uh, strategia a fost propusă de comisie și cred că ne dă un punct de plecare foarte bun care ne va permite să rezolvăm unele dintre uh, probleme. Colegului Deutsch vreau să-i mulțumesc foarte mult dacă aș uh, reuși să deschid, ca să spun așa, câteva uși aici, atunci cred că am putea, într-adevăr, să mergem mai departe, mai bine și mai repede. Categoric uh, rămân uh, flexibil și deschis discuțiilor cu toți colegii, cu dumneavoastră toți și probabil Eh, până că, la, că până la urmă cele 36 de întrebări se vor reduce la 10-12, dar eh, eu mi-am structurat raportul în așa fel încât să reflecteze prezentarea comisiei. Și Așa eh, vreau să arăt că, de fapt, care este atitudinea noastră față de punctul de vedere al Comisiei la nivelul Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Marcus Piper, pentru contribuția ta la dezbaterea noastră privind uh, această temă și sper că vom uh, lucra cu toții foarte bine pe acest raport. Mai avem câteva minute uh, să vă informez în legătură cu decizia luată ieri de către coordonatorii politici și anume cu privire la alocarea următoarelor rapoarte și avize cu privire la scutirea și reducerea taxelor Uh, către ALDE cât privește fondul de solidaritate pentru șase state membre președintei care trebuie să se ocupe și de avizul privind sistemul european, privind conturile regionale, pe, pe socialiștilor și democraților avizul privind protecția civilă și asistența umanitară, prioritățile de infrastructură energetică au mers la PPE. Am mai decis ca coordonatorii să trimită până vineri contribuțiile cu privire la scrisoarea care se pregătește și care va fi transmisă de președinte la conferința președin, președinților luni. Apoi dezbaterea plenară din 20 cu privire la strategia Europa 2020 Uh, mai avem și coordonatorii care susțin uh, ideea uh, de a avea o comisie interparlamentară la întâlnirea cu parlamentele naționale în octombrie pe tema punerii în aplicare a legislației în viitoarea politică de coeziune. Am mai fost de acord să continuăm ședințele și întâlnirile cu miniștrii naționali care răspunde politicile de dezvoltare regională. Am avut deja una cu ministrul bulgar. Am convenit să invităm și ministrul român și cu privire la abordarea uh, întrebărilor orale. Uh, grupurile politice s-au gândit să uh, prezinte, în momentul în care decide să prezinte întrebare orală, secretariatul uh, va verifica dacă este mai fezabil metoda cea mai fezabilă și am fost de acord că vom uh, face tot ce este posibil pentru a susține ca prin aceste întrebări uh, orale să se ajungă la conferința președinților. Am mai discutat uh, și calendarul întocmirii raportelor legislative, cât și ca o în cele, în cele patru luni după alocarea raportului să nu dacă există activitatea respectivă, secretariatul să-i informeze cu privire la modul în care vor uh, lucra. Cam asta e și cu asta ședința se suspendă dacă nu mai există și alte chestiuni pe care doriți să le menționați la diverse. Înțeleg că nu, deci ne întâlnim în februarie și amânăm până atunci uh, ședința extraordinară cu privire la raportul delegației în România îl vom discuta atunci. Mulțumesc!